guten Morgen. Ähm, bitte nehmen Sie Platz. Halt, halt, ich, hab, ich bin hier über die Fransen gefahren. Ja, wir, ich eröffne die Sitzung. Da, deschid reuniunea noastră, un pic cu întârziere, îmi cer scuze, dar uh, am avut destul de mult de venit. Aveți uh, ordinea de zi, nu știu să există dorință de modificare și atunci trecem la punctul 2. Vreau să fac trimitere la limbile pe care le avem uh, astăzi și să vă spun că avem și daneză și română la dispoziție, uh, pe lângă cele care sunt uh, în documentul dumneavoastră. Reuniunea se transmite prin web streaming și vreau să vă gândiți că atunci când porniți microfonul, atunci veți apărea pe ecranul camerelor. La punctul 3, adoptarea proceselor verbale. Avem procesele verbale din 14 septembrie, 11 septembrie, 25-28 septembrie. Ca de obicei, dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu există obiecții, atunci acestea se consideră adoptate. Și astfel trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Domnul Marias primește cuvântul imediat pentru că i-am amânat uh, dorința de intervenție de data trecută. Vă rog, domnule. Κυρία Πρόεδρε, Mulțumesc. Nu e vorba de o chestiune personală, dar uh, mă uit la punctele care au legătură cu numirea asistenților locali și aici aș dori să diseminez o propunere și anume aș pleda ca procedura să fie puțin uh, schimbată. Procedura uh, este Asta ar putea, fi îmbunăt- ar putea fi îmbunătățită pentru că s-ar putea depune o candidatură, apoi documentele ar fi verificate de Parlamentul European și când se încheie procedura, atunci se semnează doar contractul. Deci, procedura este foarte clar reglementată în detalii. În cazul asistenților locali, conform regulilor uh, actuale trebuie să se semneze un contract împreună cu eurodeputatul și sigur că și aici trebuie să fie respectate toate procedurile care țin de dreptul muncii, ceea ce înseamnă că numirea asistenților locali trebuie să fie notificată la autoritățile locale. Și la, în procedura actuală, documentele Uh, se găsesc la Direcția Generală Finanțe și, în mod normal, se aprobă. Dacă nu se aprobă, atunci are loc un paradox. Eurodeputatul este obligat față de asistentul local și trebuie să-i plătească salariul plus toate uh, prestațiile sociale, uh, fără ca Parlamentul European să fi aprobat numirea, numirea acestei persoane. Deci, uh, competența pentru aprobarea unui uh, contract este la DG Fins, dar uh, obligațiile sunt ale eurodeputatului și eu aș pleda să se folosească procedura următoare, să prezentăm documentele acestea să fie aprobate de DG Finanțe și doar după aprobare să se semneze contractul. În cazul asistenților locali, procedura în momentul actual decurge altfel, și anume așa cum v-am spus. Și apoi, uh, procedura referitoare la uh, paying agents. Uh, Uniunea Europeană are uh, birouri în toate țările europene și cred că ar trebui ca uh, salariile asistenților locali să fie plătite direct de Parlamentul European pentru că se poate înființa un cont bancar prin care să se facă transferurile direct. Problema însă se leagă de toate contribuțiile sociale care sunt reglementate în mod diferit în statele membre. Imediat ajung la sfârșit, doamnă președinte. Deci eu pledez pentru ca birourile locale ale Parlamentului European să ne susțină pentru că ei au și personalul necesar pentru asta. Cred că ar trebui să se plătească apoi uh, diferența, sigur, legată de prestațiile sociale și dacă aceste plăți suplimentare nu sunt uh, realizate, atunci eurodeputatul este cel care uh, este tras la răspundere. Deci, ar trebui să facem aici legătura cu răspunderea într-un mod transparent. Dacă noi suntem răspunzători, atunci trebuie să Uh, preluăm răspunderea, dacă nu, nu. Ieri am uh, modificat niște mod- am uh, adoptat niște modificări legate de privilegiile deputaților și cred că ar trebui să punem pe masă acest subiect pentru a clarifica situația și să vedem dacă procedura uh, privind asistenții locali n-ar putea fi modificată. Da, mulțumesc. Aceste proceduri, uh, sigur că au fost, uh, au evoluat în decursul mai multor ani, uh, după 2009, când a fost o situație dificilă și eu n-aș vrea să facem acum, să luăm acum o decizie prin care să schimbăm procedura. Vreau să vă atrag atenția că birourile din capitale au, în primul rând, personal de comunicare, nu personal financiar. Deci, s-ar putea Uh, ca acest, uh, această modificare propusă de dumneavoastră să necesite o angajare de personal suplimentar uh, semnificativ și deci nu cred că <laughs> s-ar putea lua atât de ușor această decizie. Și sigur că vom avea ocazia atunci când rediscutăm regulamentele financiare să vedem ce modificări se pot face, dar cred că nu am putea acum să luăm această decizie. Vă rog. Εγώ το έθεσα ως προβληματισμό Δεν είπα να πάρουμε απόφαση σήμερα. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Da, domnule președinte, nu mă aștept să luăm o decizie astăzi, dar cred că ar trebui să discutăm acest lucru și să începem o discuție cu uh, autoritățile Parlamentului European și uh, subliniez că dacă avem o funcție și o răspundere, uh, toate bune și frumoase, dar trebuie să fim uh, responsabili pentru această procedură. Da, da, da, sigur, așa facem. Mulțumesc, trecem astfel la punctul 4. E vorba de reuniunea comună cu Comisia pentru Bugete uh, și salut călduros colegii de la Comisia pentru Bugete. Raportorul, domnul Ashworth, este raportor, uh, co-raportor și eu. Sunt raportoare din partea uh, Comisiei pentru Bugete și vreau să vă vorbesc despre ultimele două reuniuni în trialog la care ați participat și unul dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru participare și vreau să vă spun că pe 16 și 25 octombrie uh, am avut trialoguri de patru uh, ore Uh, am ajuns până în articolul 176. Există peste 250 de articole cu modificări foarte serioase. Pe 16 octombrie am găsit noi formulări uh, am analizat noi formularea ale Comisiei și Consiliului de la articolele 1 până la 83 și am reușit să ajungem până la uh, articolele 114, deci de la 84 la 114 uh, uh, pe 16 octombrie și am convenit ca articolul 59.1 uh, referitor la conflictul de interese precum și articolul 61 a C, aliniatul 2 și 62, cea de-a doua liniuță, AH. Aici am reușit să găsim niște Uh, să ne punem de acord și, de asemenea, la articolele 68, 69 uh, și alte articole. Am vorbit despre sponsorizare, despre definiția subvențiilor și despre regimul de plată în avans, uh, și am reușit să găsim, deci, uh, puncte comune la aceste articole. Um, la 69.6 am discutat despre auditul agențiilor, uh, o cerință a socialiștilor și democraților în Comisia pentru Bugete și articolele 31.2, 33.2, 73.2, am vorbit despre Uh, indicatorii de performanță <clears throat> și modul în care pot fi ei integrați în regulamentul financiar. Deocamdată n-am ajuns la un acord aici și, de asemenea, n-am ajuns la un acord cu privire la definiția din articolul 2, punct 27, uh, pentru că e vorba de Uh, fondurile uh, care au legătură cu această definiție. De asemenea, nu Uh, am reușit să soluționăm uh, problema uh, flexibilității uh, indicată de comisie și uh, e vorba de împărțirea competențelor între comisie și alte instituții și modul în care suntem noi informați, pentru că există foarte multe uh, delegații care, uh, despre care se va discuta anul viitor. De asemenea, n-am ajuns la un acord cu privire la transparența uh, pentru, privind beneficiarii și efectul de multiplicare și uh, mai ales în ceea ce privește investițiile private. Ieri, uh, am reușit să ajungem până la articolul 175 uh, și mm, am reușit să rezolvăm uh, uh, articolele de la 115 până la 121. Aici trebuie să vă spun că am avut o discuție dificilă despre evaluări și am uh, ajuns la acorduri uh, discutând articolele care se referă la audit, uh, 144, 173 și alte articole legate de audit, unde am reușit să găsim uh, poziții comune. Există noi propuneri din partea Consiliului la punctele legate de Comisia Cont, cum ar fi uh, comitetele interne de audit, uh, firmele fantoma care primesc subvenții europene și aici rămân uh, chestiuni deschise referitoare la sumele forfetare și la raportare uh, și la um, definirea sumelor uh, paușale sau constatarea acestora. Uh, și deocamdată avem încă nevoie de clarificări în ceea ce privește sumele forfetare după cum am spus, n-am reușit, din lipsă de timp, să ne ocupăm de articolele 84 uh, până la 115, dar asta vom face data viitoare și colegul meu, domnul Ashworth, poate dorește să aducă câteva completări. Te rog, Richard. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați făcut o prezentare cuprinzătoare. Eu nu mai pot uh, să adaug decât că uh, poate vreți să știți că încă de la început dorința comisiei era ca um, acest dosar să se termine în uh, octombrie și iată, suntem la sfârșitul lunii octombrie, am avut cinci dialoguri tripartite și dacă spun că suntem la jumătate, poate sunt prea optimist. Uh, dar vă dați seama, chiar dacă suntem la jumătate, poate puțin peste, mai avem cale lungă de bătut. Sunt câteva aspecte care reprezintă oarecum blocaje, unde trebuie, bineînțeles, să ne mai... Uh, cum ar, cum ar fi uh, fondurile fiduciare, venitul alocate, etc. Și uh, ne dăm seama că celelalte comisii, mai ales Agri și Regii, cu regulamentul Omnibus, au ajuns la linia de finish. Deci vor fi um, blocați. Sperau să existe regulamentul în vigoare pe 1 ianuarie și după părerea mea, totuși, sunt slabe șanse, nu putem să grăbim lucrurile și să luăm scurtături. Trebuie făcut ce trebuie făcut și, cum v-am spus, spus, suntem la jumătate. Și să nu uitați că și când vom fi finalizat regulamentul nou, va trebui să fie tradus și să fie controlat uh, din punct de vedere juridic, deci uh, în termen de calendar, probabil, optimist, optimist uh, vorbind, am reușit să finalizăm dosarul până la sfârșitul lui decembrie. Eh, Mulțumesc, domnule președinte și raportorului pentru raport. Aș vrea să solicit o clarificare cu privire la utilizarea ca model a regulamentului de la alte instrumente. Mă refer la cele care deja au parcurs etapele specifice. Am înțeles ultima dată, când am vorbit despre acest raport, doamnă președinte, că exista posibilitatea ca instrumentele specifice să poată fi fost luate din altă parte și atunci ar pune mai mare presiune asupra acestui document consistent. Întreb asta pentru că m-am gândit că dacă nu vom suferi presiunea din partea tuturor colegilor pe acest uh, subiect. Și aș vrea clarificări dacă avem această oportunitate, această deschidere în ceea ce privește ritmul. De ce să nu folosim uh, instrumentele din alte documente care ar putea să fie utile? Aș vrea această clarificare. Mulțumesc. Los otros y salía adelante y nosotros. Deci puteți să votați cum urmează și noi să rămânem să reglăm aspectele generale pe fond. Ja, das ist, ähm, also durch das... Da, Problema este <laughs> datorată celor care au venit înaintea noastră și anume uh, în celălalt regulament, uh, la sfârșit uh, se, se tratează acest articol. Um, și așteptăm să vedem care e decizia Consiliului. Ieri, conferința președinților um, în Comisia Conferința Președinților, cei de la Agricultură au spus că totul s-a reglementat, uh, dar nu discutăm aceste chestiuni, încercăm să vedem uh, care este modalitatea cea mai bună din punct de vedere juridic de a reglementa lucrurile și la sfârșitul lui noiembrie, dacă păstrăm acest ritm, sper că vom putea să clarificăm aceste aspecte. Eu cred că totuși vom, trebui, vom termina mai repede pentru că um, dacă reușim să soluționăm chestiunile controversate, mai sunt doar câteva chestiuni de principiu pe care nu suntem de acord în momentul de față. În săptămâna din noiembrie, pe 7 și 8 noiembrie, avem mai multe reuniuni în trialog de mai multe ore și eu presupun că atunci am putea chiar să terminăm, practic. Să soluționăm chestiunile de principiu, liniile directoare. Deci, uh, în orice caz, lucrurile vor fi mult mai clare după aceste date. Fără comisiile pentru control bugetar și Comisia pentru bugete, uh, nu uh, va putea să aibă loc o decizie. Săptămâna viitoare, în săptămâna verde, s-ar putea depune, după săptămâna verde, s-ar putea depune o solicitare în momentul în care vom uh, ști mai multe lucruri și eu cred că pe la jumătatea lui noiembrie vom putea să terminăm lucrurile. Nu e uh, vina noastră că am început cu două luni mai târziu pentru că Consiliul uh, pur și simplu Așa a luat mai mult timp. Noi am depus 720 de amendamente și Consiliul a depus peste 1200 de amendamente. Deci, <coughs> bun, acum n-are rost să ne certăm cu toate părțile implicate. Um, sigur că lucrurile trebuie să fie decise în unanimitate la Consiliu. Nu vreau să, uh, să presăm la zid pe fiecare dintre cei uh, implicați. E bun, acum trebuie să uh, faci tu ceva ca să se rezolve situația, dar eu cred că vom reuși să asigurăm situația până la 1 ianuarie. Regulamentul financiar nu are voie să intre în vigoare la 1 ianuarie pentru că mai avem foarte multă muncă pe partea juridică de făcut, dar în orice caz, celelalte uh, părți de la uh, celelalte articole pot să intre în vigoare. În orice caz, discutăm foarte mult și la telefon și avem speranța că la următoarele două, două reuniuni uh, în trialog vom reuși să ajungem la decizii. Mulțumesc! Și cu aceasta am încheiat acest punct. Dacă nu mai există alte observații din partea dumneavoastră, și văd că nu există, și atunci trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de inițiativa de ocupare uh, în rândul tinerilor. Uh, Derek Vaughan este raportor și îi dau cuvântul imediat. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint. Am, avem foarte multe rapoarte pe același subiect. De-a lungul a câteva luni uh, avem rapoarte ale Curții de Conturi și un aviz. Acesta este al doilea aviz. Primul aviz se referea la garanția pentru tineri și ocuparea rândul tinerilor. Este vorba de mm, și de fondurile pentru aceste sisteme uh, made the same points uh, over and, and over again. And I think the first point we always make is that uh, the, the Avem schemă pentru garantarea uh, pentru tineri și celelalte scheme care au demarat foarte lent trebuiau să fie folosite, erau foarte noi și statele membre n-au avut capacitatea sau structurile necesare pentru a le implementa așa cum trebuie. Am spus asta și în alte rapoarte. După ce a fost introdus, în ciuda începutului lent, au fost aduse îmbunătățiri și uh, lucrurile au funcționat mai eficient. Avem 23% la schema pentru tineri până la 60%. Și cred că a ajutat acest lucru în multe state membre. Deci avem multe vești bune, sigur că mai sunt încă multe de făcut. Cred că mulți aș vrea să fie finanțat acest, aceste scheme nu doar până în 2020, ci și mai departe. Asta va fi discutat pentru următorul cadru financiar. Vom vedea îmbunătățiri la nivelul colectării datelor. Atunci vom stabili dacă au fost eficiente sau nu. Datele pe care le-am văzut până acum n-au fost prea consistente, deci trebuie să facem îmbunătățiri acolo, dar per ansamblu aș spune că programul este unul care a meritat și trebuie extins nu doar până în 2020, ci și mai departe. Herzlichen Dank. Mulțumim. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 noiembrie, apoi vom avea votul pe 27 noiembrie în comisia noastră. Mulțumesc! Și am ajuns la sfârșitul acestui punct. Pentru că nu dorește nimeni să intervine, vreau să vă rog să vă faceți rost de cartelele de vot și atunci când le aveți, vom putea vota. Pentru că urmează să votăm acum. Trecem la punctul 6 votăm statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Sunt destul de multe amendamente, avem aproape 70 de amendamente, uh, ceea ce a fost surprinzător, pentru că timpul a fost foarte scurt. E vorba doar de o revizuire foarte uh, limitată. Um, m-ați uh, numit raportoare și uh, am încercat să văd, discutând cu administrația, ce se mai poate face. Două amendamente uh, au fost realizate de administrație și pe care le-am preluat și uh, amendamentele obișnuite referitoare la EPO și la Curtea de Conturi. Uh, pe lângă acestea, dat fiind timpul foarte scurt, am încercat să-mi țin uh, creativitatea în frâu. Uh, și m-am uitat la, care, la cerințele din anii trecuți um, și um, am putut deci să, um, să mă limitez la o serie de um, acțiuni de amendamente. Bun, deci dacă sunteți pregătiți, haideți să votăm. Haideți să vedem în primul rând cât suntem. Apăsați pe un buton, am deschis votul de test. Trebuie doar să vedem câți oameni sunt aici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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40, 34 pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. Și doriți să votăm în bloc până la Până la 54 am putea să votăm în bloc? Nu? Ok, bine. Atunci nu. Deci unde am rămas? La 37. 37 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva abțineri, se respinge.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 S-a închis votul. Se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 58. S-a închis votul, se adoptă 59 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 60 pentru, împotriva abțineri, se respinge 61 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se respinge 2 pentru, împotriva abțineri, se respinge 3 pentru, împotriva abțineri, se respinge 4 pentru,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 se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 14 e caduc, 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 16 pentru, nu, 15 am votat, 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17. E un amendment lingvistic, 18 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și ajungem la votul prin apel nominal, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este cineva în sală care nu are cartela de vot? Nu. Atunci se încheie și acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct și anume audierea membrilor Curții de Conturi Europene, e vorba de prelungirea mandatelor și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ieri am trimis, v-am trimis tuturor o scrisoare care reia dezbaterea de data viitoare și anume amânare a votului în plenară și aș dori să votăm la sfârșit dacă vrem să solicităm amânarea conferinței președinților, ceremonia ianuarie sau nu. Aveți scrisoarea. Deci, uh, votul după ce vom fi încheiat noi audierile și voturile la noi. Dacă sunteți de acord, atunci procedăm astfel. Și începem cu audierea candidatului nominalizat de Spania, domnul Tome Mugurusa. Unde este? Vine acum. Mulțumesc. Îi dăm două minute să ajungă. Da. glaube, wir können, wir können weitermachen. Welcome. Cred că putem să continuăm. Bine ați venit! Welcome and you have and you have the floor. Bine ați venit și vă și dăm cuvântul. Vă rog. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnilor și domnilor deputați, bună ziua! Acum aproape șase ani am apărut înainte în fața acestei comisii de control bugetar ca și candidat din partea Spaniei la Curtea de Conturi și atunci v-am prezentat parcursul meu profesional și mi-am exprimat angajamentul față de viitorul Curții de Conturi. Astăzi, iată, sunt din nou în fața dumneavoastră și vreau să vă cer încrederea și sprijinul pentru renoirea mandatului meu. Aveți uh, CV-ul meu actualizat la zi, în care puteți regăsi că de peste 30 de ani sunt în serviciul public. Aveți și un rezumat al activităților pe care le-am desfășurat în cadrul curții. În acești ani, în primul rând, am fost membru și în prezent decan al sălii 4 a tribunalului, care se ocupă de auditarea aspectelor care țin de economia competitivă pentru creștere și ocupare, inclusiv investiții, dezvoltare pentru agenții și alte forme de instituții europene, precum și Uniunea Economică și Monetară. De-a lungul acestui timp am avut ocazia să conduc misiuni de audit și de-a lungul timpului am fost responsabil de capitolul privind cheltuielile administrative pentru rapoartele anuale și rapoartele specifice care țin de școlile europene și de întreprinderile comune. Am dirijat de asemenea cinci misiuni de audit de uh, buget care au dus la îmbunătățirea activității bugetare a Uniunii Europene. Pentru a prezenta această activitate am avut onoarea de a apărea în fața dumneavoastră și a altor comisii din Parlamentul European peste, de peste 20 de ori. În tot acest timp am contribuit, aș spune, la creșterea vizibilității activității Curții de Conturi și în țara mea. Curtea de Conturi Europeană, având în vedere ă, reforma pe care o traversează, a evoluat și la nivelul calității produselor și la nivelul metodologiei și a făcut uh, Uh, și are sarcini pe care le desfășurăm împreună sau partajat. Însă dacă trebuie să subliniez niște aspecte în care m-am implicat și pentru care sunt mândru ar fi activitatea pe care am desfășurat-o cu privire la răspunsuri pe care curtea l-a oferit misiunii pentru gestionarea crizei economice și financiare la nivel de Uniune. Avem peste 10 de astfel de misiuni care deja au fost finalizate sau se mai desfășoară în prezent. Activitatea în acest domeniu a fost uh, un antecedent cheie în curtea, la nivelul curții în ceea ce privește alocarea resurselor mai flexibil în funcție de importanța sarcinii de realizat. Tribunalul uh, își cunoaște foarte clar obiectivele pentru viitor. E momentul să abordăm reforma raportului anual pentru a-l face și mai util. Trebuie să îmbunătățim calitatea și relevanța misiunilor noastre de uh, randament crescând relevanța concluziilor noastre și impactul recomandărilor noastre. De asemenea, este important să lucrăm pentru a ne îmbunătăți comunicarea cu toate instituțiile europene și cu toate părțile interesate de activitatea noastră confruntările cu care se întâlnește Uniunea Europeană în ceea ce privește guvernanța și dezvoltarea economică, de mediu, schimbări climatice, migrație, demografie, securitate, toate acestea necesită un răspuns care trebuie să vină și din partea uh, curții de conturi și suntem pregătiți pentru asta. Domnilor și domnilor, în încheiere vreau să îmi prezint încă o dată angajamentul față de activitatea de audit publică, independentă, profesionistă și de calitate ca instrument de bază al sistemului de verificare a conturilor care contribuie la încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și instituțiile sale. Mulțumesc! Mulțumesc membrilor Parlamentului și acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebări sau clarificări pe care le doriți. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim și pentru că ați fost foarte succint și acum dau cuvântul raportorului, domnul Tarand. Vă rog. Thank you. Uh, honorable... Mulțumesc stimați, stimate membru al Curții de Conturi, deja la al doilea mandat. Am câteva întrebări, unele obișnuite, poate mai puțin obișnuite și sigur ne puteți spune că de competența noastră. O întrebare despre guvernul spaniol. Fiindcă Data trecută am vorbit despre egalitatea de gen și știu că ne naștem cu sexul care naștem. Dar din 86 ați fost întotdeauna bărbat. Care... A fost tot timpul bărbat, dar care e problema la Madrid? Și Credeți că avem nevoie de 28 de auditori la Luxemburg sau putem să ne descurcăm și cu 14? Ok, micro. Ok. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Tarand, pentru aceste întrebări provocatoare. nu pot să oferi o explicație în numele guvernului spaniol și uh, cu atât mai puțin uh, pot să vorbesc în numele guvernului spaniol de peste 20, de acum peste 20 de ani, dar eu sunt aici cu experiența mea profesională. În ceea ce privește Spania, pot să vă spun că Există egalitate între sexe în guvernul spaniol, în Parlamentul spaniol, în viața publică în Spania? Ambele sexe sunt reprezentate și avem și prevederi speciale în uh, legislația electorală. Pentru a avea un, o proporție de 40-60% în alegeri în Spania, ca în majoritatea țărilor, s-au obținut multe în acest domeniu. Dar asta vă spun eu în calitate personală, nu pot să vorbesc în numele guvernului spaniol. Eu mă bucur că um, sunt aici pentru că sunt foarte angajat în activitatea curții de conturi și Cred că experiența mea va fi de mare ajutor. Apoi ați vorbit despre tratat, ați vorbit despre tratat. Și funcționarea institu- instituțiilor europene. Așa funcționează ele cu membrii din toate statele membre. La fel se întâmplă lucrurile în Parlament, în Consiliu, Comisia, mă rog, are alte aranjamente, dar uh, pot să vă spun că în curtea de conturi, noi, uh, cei 28, suntem egali, independenți și indiferent din ce țară venim, fiecare dintre noi își aduce contribuția la activitatea curții de conturi. Și sistemul funcționează, după părerea mea. Suntem organizați în camere, avem uh, noi aranjamente care permit mai multă flexibilitate. Dacă s-ar schimba structura prin tratat, lucrurile astea diferit, asta altfel, bineînțeles. Și președintele curții va ar trebui să ne adapteze activitatea. Any other questions by the rapporteur? Mai aveți alte întrebări, domnule raportor? Nu, nu, am, am primit ce căutam. Da. Ja, da, danke schön. Auf der Rednerliste steht der Kollege. Mulțumesc. Acum domnul Sarvama s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc. Din partea PPE-ului am două întrebări și aș vrea să vă întreb dacă putem să le, putem să le adresăm împărțindu-le între două, doi membri. În primul rând, dacă ați putea hotărâ dumneavoastră pe ce domenii ar trebui să se concentreze Curtea de Conturi în următorii 5-6 ani? Care ar fi acestea? Numai două, vă rog. Cele mai importante în ceea ce privește activitatea curții. Și Thomas are o altă întrebare. Da, eu doresc să adresez a doua întrebare. Cum ați îmbunătăți activitatea curții și cum ați îmbunătăți uh, performanța pe bază de audit în raportul anual? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Raportul anual. Curtea a stabilit deja prioritățile în strategia comună pe care o avem la Curtea de Justiție, avem din 2018 până în 2020, am uh, presupus că vom îmbunătăți raportul anual și uh, vom pune mai mult accent pe performanță. Deci facem asta deja. Două domenii de politici concrete mi-ați cerut Asta este o provocare. Noi uh, avem șase domenii politici, politice definite în strategia noastră. Iar dacă noul sistem de prioritizare și de stabilire a sarcinilor funcționează cum trebuie, prioritățile noastre ar trebui să fie aliniate cu prioritățile Parlamentului, a Comisiei și a Uniunii Europene fiindcă vin schimbări mari. Și vedem uh, deja ce, la ce fac referire declarațiile cons- Consiliului și documentele Comisiei în ceea ce privește noul cadru financiar și noile priorități. Și vor, fi, vor apărea noi politici. Uh, domenii concrete care mă îngrijorează. Trebuie să ne asigurăm că principiul unității și integrității bugetare este ocrotit, ceea ce înseamnă că se elimine toate lacunele de răspundere și toate organizațiile sunt uh, controlate de un organism extern Curtea de Conturi. Aceasta este o provocare, fiindcă au existat uh, lacune de auditare. Acum avem uh, noi uh, instrumente financiare, noi agenții și, și e nevoie de un cadru de răspundere pentru binele, spre binele procesului european și al instituțiilor europene, dar și pentru opinia publică în general. Mai apoi eu sunt de părere că performanța este provocarea. Și anume, cum să definim uh, și cum să dăm recomandări care să fie într-adevăr utile. Viitorul raportului anual. Acum, aici, știu dacă am uh, răspuns destul de concret, Thomas a adresat o întrebare anume despre auditul pe bază de performanță. Și dumneavoastră ați spus că este un, una dintre, unul dintre cele două domenii pentru dumneavoastră personal. Ar fi bine să ne spuneți mai clar și mai detaliat ce puteți face în acest sens. Da. În primul rând, viitorul raportului anual. Acesta este unul dintre principalele noastre obiective. Deja ne ocupăm de acest uh, lucru, iar uh, având în vedere evoluțiile recente din acest domeniu, uh, evoluția ratei erorii, despre care știți mai multe din raportul nostru cel mai recent, cred că putem să să obținem rezultate pe baza muncii deja făcute și trebuie să alocăm resurse în acest sens. Deja la nivel tehnic ne ocupăm de acest lucru cu Comisia și cu alți parteneri. Deci raportul anual va evolua pe viitor. Bineînțeles, aceasta este o provocare și există și alte alternative privind alte tipuri de raportare care să se bizească și mai mult pe activitatea serviciilor de audit interne, care, bineînțeles, mai întâi trebuie să fie controlate, cum așa funcționează SUA, de pildă. Deci există și această posibilitate acum cum să introduci această, acest raport de performanță în raportul anual. Există mai multe posibilități pe care le avem în vedere, pe care le analizăm. Există capitolul 3, ne concentrăm asupra unor chestiuni specifice în fiecare an, există și posibilitatea în egală măsură de a avea un fel de revizuire cuprinzătoare în fiecare an. Cum spuneam, ne ocupăm deja de asta. Și în ceea ce privește performanța, bineînțeles, asta este o provocare. Când vine vorba de conformitate, există standarde juridice ce trebuie respectate, dar în ceea ce privește performanța, lucrurile stau altfel, fiindcă e vorba de gestiune financiară. Ne-am uh, ocupat în acești ani de crearea de politici, aplicarea politicilor și eficiența reformelor, care reprezintă un element foarte important, eficiența operațională a auditului și a gestionării programelor, modul în care se organizează instituțiile pentru a, pentru a obține rezultatele estimate și Când mă uit la ce rapoarte de performanță publicam uh, acum câțiva ani, ele se apropiau mai mult de conformitate. Dar acum uh, încercăm să audităm uh, eficiența impactului. Bineînțeles, uh, procesul a trebuit să înceapă de la început. Este foarte important ca Comisia, și se ocupă de asta în continuare, am înțeles asta din prezentarea privind CPM, există un buget pentru performanță. Acestea sunt obiective pe care le urmăresc multe organizații de ani de zile. Bugetizarea pe bază de audit și de performanță nu este ușoară deloc, dar acum cred că putem să avem mai multe pretenții atât în ceea ce privește comisia și în ceea ce privește curtea de conturi. Mai există patru persoane care doresc să intervină, începând cu doamna Ayala. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, Foarte repede. Vreau să mulțumesc domnului Mocrusa pentru prezentare. E adevărat, nu știu dacă întâmplător, glumesc, sigur, că a fost responsabil de cheltuielile administrative în raportul anual 2011-2015, unde rata, indicele de eroare era practic zero și de când nu mai sunteți dumneavoastră a crescut la 0,001. Bun, lăsând gluma la o parte, Există rapoarte referitoare la ajutorul economic pentru statele membre, în special Grecia, ne interesează, îl așteptăm. Și mi se pare important ca în rapoartele pe care le faceți să identificați unele dintre preocupările noastre. Și aș vrea să vă întreb după cum știți, dumneavoastră și Curtea de Conturi ne-a spus, aplicarea pentru rezolvarea ratei de eroare ridicate pentru cadrul financiar 7 și orizont 2020 ajunge la, ar fi o taxă, o rată forfetară de peste 25%, dar ni s-a spus că și asta ar prezenta riscuri. Uneori această rată forfetară se referă la 40 de milioane de euro și aș vrea să vă întreb în ce fel credeți că ar trebui să afrontăm posibilitatea de a menține controlul asupra ratelor forfetare, care sunt foarte ridicate în anumite programe. Și de asemenea, în ceea ce privește evoluția DAS, cum ne-a spus și dumneavoastră, și a noului control bazat pe rezultate. Considerați că sunteți suficient de pregătiți la Curtea de Conturi pentru a aborda această nouă etapă care este foarte solicitantă? Mulțumesc, doamna Ayala, pentru comentarii. Îmi atribuiți niște merite pe care eu nu le am. Rezultatele Auditării cheltuielilor administrative țin de uh, gestionarea instituțiilor. Sincer, cred că în acești ani am contribuit cu recomandările adecvate pentru îmbunătățirea modului de gestionare a cheltuielor administrative și la fel uh, și în ceea ce privește gestionarea în această instituție au existat concluzii și recomandări care vor îmbunătăți gestionarea, vor crește transparența și, de altfel, deja luați decizii în acest sens. M-ați întrebat, mi-a spus o întrebare cu privire la experiența mea în ceea ce privește investițiile. Acesta este unul dintre domeniile de care se ocupă camera al cărui decan sunt. Am o experiență directă în auditarea interprinterilor comune și, după cum a spus și dumneavoastră, acesta este un domeniu în care există niște rate de eroare ridicate. Un lucru pe care Curtea de Conturi l-a subliniat de multe ori. Indicele de eroare nu depinde de gestionare, că aceasta este directă sau partajată cu statele membre ci de procedurile folosite. Proceduri simple duc la uh, un indice de eroare mai scăzut uh, decât în cazul procedurilor cu rambursarea cheltuielilor unde uh, avem un indice de eroare mai ridicat. Programul de lucru pentru anul următor este un program pentru care ne-am angajat să venim cu un raport în ceea ce privește simplificarea procedurilor în domeniul investițiilor, având în vedere experiența din programul anterior și experiența dobândită cu plățile pentru Orizont 2020, care va începe să fie audiat. Două rapoarte privind simplificarea vor fi elaborate. Curtea s-a angajat să facă acest lucru în alte domenii, fonduri structurale, agricultură. Și m-ați întrebat, mi-a spus o întrebare cu privire la personal. Asta este marea provocare. Eu mă pot raporta la experiența mea proprie. Când am ajuns la Curtea de Conturi, mi-a fost alocat o sarcină care, la momentul respectiv, se numea auditarea crizei economice și financiare. Și când am început să lucrăm la asta, ne-am dat seama că la momentul respectiv nici tribunalul, nici curtea de conturi, nici organizația respectivă nu aveau veniturile necesare pentru a face față acestei provocări care implica uh, să acționăm într-un domeniu nou pentru noi, cu implicații macroeconomice, financiare, bugetare, care depășeau practic uh, abordarea tradițională a curții de conturi. Și atunci am schimbat modul de acțiune. Îmi amintesc că am uh, făcut o solicitare internă, auditorii noștri cu experiență au fost uh, solicitați, am numit un director pentru gestionarea întregului proiect, am căutat și evaluatori experți externi, am contractat și uh, diverse servicii de asistență specifică și am elaborat rapoarte referitoare la asistența financiară pentru țările cu probleme, asistența tehnică în cazul Greciei și în curând vom avea raportul pentru această asistență financiară oferită Greciei. Am auditat noile agenții financiare, European Banking Authority, ESMA, European Scrutiny Market Authorities, EIOPA, pentru pensii și aceasta va fi audiată în curând, auditată și am investigat, am analizat toate procesele, semestrul european și așa mai departe. Acesta este abordarea pe care trebuie să o avem, după părerea mea, în ceea ce privește viitorul. Avem de altfel ca obiectiv să ne axăm pe performanță în ceea ce privește raportul anual și să îmbunătățim uh, relațiile interinstituționale, dar mai ales să ne ocupăm de formare. Formare, tehnologie, aici e o mare provocare, da, și trebuie să avansăm la nivel tehnic pentru că avem big data, open data. E o provocare din multe perspective pentru curte. Însă, sincer, eu cred că noua structură de organizare mai flexibilă va da bune rezultate. Mulțumesc și eu m-am pus pe lista de vorbitori. Am o întrebare destul de banală. Uh, pentru toți membrii care vor prelungirea, câte zile în fiecare săptămână sunteți uh, prezent la Luxemburg? Trei, stați la hotel acolo sau aveți o locuință în Luxemburg sau în împrejuriri? Mulțumesc pentru răspuns. Ei bine, noi vorbim despre o muncă în regim uh, complet. Acesta este angajamentul, am un mandat, am închiriat un apartament. Practic e casa mea în Luxemburg, am și uh, casă în Madrid, unde am copii care studiază. Majoritatea timpului sigur că îl petrec în Luxemburg, inclusiv weekenduri, multe weekenduri. Da, asta pentru ca să mă pot bucura eu personal de frumusețile regiunii. Sigur că mandatul nostru este să contribuim la activitatea și procesul decizional al curții. Membrii trebuie să fie prezenți la reuniuni, în camera, la reuniuni în plen, ori de câte ori este nevoie. Și aș putea face o sugestie, dacă îmi permiteți. Când ne invitați să venim aici, poate ar fi bine să fiți atenți să nu fie în conflict cu reuniunile programate mm, pentru COR, pentru că există colegi care nu participă la aceste reuniuni tocmai pentru că sunt invitați să prezinte rapoarte în fața comisiei dumneavoastră. Poate mi-a scăpat ceva, fiindcă n-am ascultat traducerea. Okay. Frau Kollegin Labajova, bitte. Thank you. Thank you. Doamna Glabaiova. Da, mulțumesc. Vorbitorul nu vorbește în microfon. Eu am două întrebări foarte scurte, una specifică și una de ordin general. Și dacă aveți un răspuns scurt, mă bucur. M-a surprins să văd că sunteți raportor pentru audit de finanțare și conformare pentru școlile europene. Aproape în fiecare an, în procedura de descărcare, avem problema cu școlile europene și curtea repetă de fiecare dată, după atâta timp, că poziția față de școlile europene, școala europeană este critică. După părerea dumneavoastră, situația se poate îmbunătăți și cum? Pentru că știu că aveți experiență direct și dat fiind că prezentați activitatea curții în Spania și în alte părți ale Uniunii în fața celor interesați. Aș vrea să știm dacă acesta duce la perceperea curții ca un partener sau mai degrabă ca un element superior de care se teme toată lumea. Cum credeți că este percepută? Okay, thank you for your question. First... Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, școlile europene. M-am ocupat de rapoartele pentru școlile europene de mai multe ori. Vorbim despre o agenție foarte specială, unde majoritatea fondurilor vin din partea Comisiei, însă toate statele membre sunt prezente, deci există o guvernanță specială acolo. Și ce arătăm noi este că sistemul de gestionare este unul foarte slab și, și cel financiar. Cred că am fost destul de, să nu spunem dur, dar clar, cu recomandările noastre privind finanțarea. Eu personal am fost să prezint concluziile în fața Consiliului Administrativ al Școlii Europene, unde sunt prezente toate statele membre și am consiliat să acționeze. Au schimbat, introduc uh, contabilitatea pe bază de acumulări, platforme IT, au schimbat uh, lucrurile la nivelul conducerii, însă Sigur că noi nu ne ocupăm de auditarea procesului de învățământ propriu-zis. Am păreri personale ca părinte, pentru că una dintre fiicele mele a mers la școală europeană o vreme. Dar în ceea ce privește chestiunile financiare și de gestionare, sunt valabile pentru toată lumea. Sper că se schimbă și sunt mai serioși acum nu mai sunt membru care se ocupă de aceste raporturi, dar sper ca lucrurile să evolueze. În ceea ce privește modul în care suntem percepuți în alte jurisdicții, e bine, suntem o instituție europeană și când interacționăm cu instituțiile din statele membre, acesta este rolul pe care îl jucăm. Încercăm să Cooperăm cu instituții omologe din statele membre. Am avut o reuniune de contact cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a noastră și cooperarea cu instituții partenere din Uniunea Europeană merge foarte bune, aș spune dar sigur că uh, răspundem și în fața altor instituții într-o oarecare măsură din alte state membre, pentru că rapoartele noastre sunt prezentate în parlamentele naționale, în fața autorităților guvernamentale naționale. Deci, uh, sper că suntem percepuți ca un partener care lucrează pentru toți, din toți cei implicați. Uh, thank you, Chairman. Domnul Ashworth. Um, the... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, raportul, bun, raportul de audit trebuie să se găsească piese esențiale de informații pentru membrii Parlamentului European, pentru ca aceștia să identifice eficacitatea cheltuirii banilor europeni. În mod tradițional, uh, prezentarea tradițională a unui raport cu criterii bazate pe conformitate, mi se pare că ne aduce o valoare limitată. E un instrument uh, foarte rudimentar. Uh, um, niciodată nu se identifică cei vinovați, ci se oferă doar o perspectivă generală a conformității. Așadar, privind înspre viitor, noi, eurodeputații, ne dorim un document care să fie mult mai informativ atunci când luăm decizii cu privire la prioritățile în cheltuirea banilor. Evaluăm uh, valoarea, eficacitatea cheltuirii banilor. Salut faptul că ați vorbit despre uh, întocmirea bugetului în funcție de performanță, dar um, ca și uh, colegii mei, nici eu nu înțeleg exact ce înseamnă acest lucru care sunt indicatorii de performanță, cine îi uh, fixează, care sunt măsurile, uh, cum se compară aceștia. Um, au rămas uh, întrebări deschise, dar eu, când mă uit la cheltuielile Uniunii Europene, doresc să știu care este valoarea adăugată a acestor cheltuieli și, în mod specific, care este valoarea adăugată la nivel european. Se poate face o comparație între cheltuirea banilor uh, prin Uniunea Europeană a, adun, a adăugat o anumită valoare la ceea ce ar fi putut face statele membre individual. Cum se poate prezenta acest lucru? Cum se poate crea un document mai informativ, mai instructiv, care să ajute Parlamentul în uh, definirea eficacității uh, priorităților? Vă rog să încercați să fiți succint. O să încerc. Sunt de acord cu dumneavoastră. Chestiunile care țin de conformitate, da, sunt uh, principala prioritate. Dacă bugetul nu este cheltuit uh, conform legii, atunci avem o mare problemă. Dar odată ce se trece de această etapă, prioritățile se schimbă. Și Întocmirea bugetului pe baza performanțelor este o decizie a Comisiei Alegiuitorilor și Curtea se va concentra în continuare pe auditul de performanță, indiferent dacă Comisia va reuși sau nu să definească criteriile de performanță. E o provocare și trebuie să colaborăm cu serviciile Comisiei, dar în cele din urmă responsabilitatea noastră este să raportăm cu privire la performanța cheltuielilor. Sigur că Asta înseamnă să întreprindem o analiză justă, să găsim indicatorii corespunzători și standardele uh, adecvate, conform uh, judecății noastre profesionale și a normelor pe care le aplicăm. Um, da, valoarea adăugată europeană este esențială. Um, și mă întrebați cum anume se poate arăta că bugetul european uh, funcționează în favoarea tuturor uh, cetățenilor europeni. E o provocare. O provocare la care trebuie să răspundem și cu cât sunt mai um, restrânse resursele și noi uh, domenii de politică vor fi finanțate din bugetul european, Uh, cu atât este mai mare provocarea pentru toată lumea, prezentarea, raportarea, claritatea prezentării noastre. Facem eforturi în toate aceste direcții și cred că deja uh, putem să avem uh, prezentări mult mai bune. Suntem prezenți și pe Twitter, uh, încercăm să diseminăm uh, cunoștințele cu privire la uh, rezultatele, la constatările noastre. Încercăm să simplificăm, dar nu e întotdeauna ușor să ne simplificăm limbajul. E o provocare. Colegii la Franca, last one. Domnul Franca, pe final. Bine, Foarte scurt, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim domnului Mugrusa pentru prezentare. Doamnă președinte, pe mine mă interesează, pe lângă traiectoria dumneavoastră ca inspector financiar și profesor universitar, să mă acces pe activitățile desfășurate în mandatul anterior la Curtea de Conturi. Am văzut în raportul prezentat, pe lângă faptul că ați fost ales de can de către colegi în Camera 4, că ați lucrat pe subiecte economice controlul și gestionarea acordurilor de liber schimb, subiect interesant pentru că în plen vom vota acordul cu Australia și Noua Zeelandă. Ați lucrat pentru ajutare și asistență macrofinanciară, ați fost pentru statele în criză, cum a fost Grecia, agențiile de rating și întrebarea concretă, domnule Tome, este cum se pot utiliza instrumentele care, într-un fel sau altul, reprezintă acțiunea Curții de Conturi uh, în fața viitorului. Tocmai ne-ați spus, în ceea ce privește auditarea crizei economice, cum Curtea de Conturi poate împiedica viitoare, de cri- în viitoare crize pe viitor. Și aici închei, doamnă președinte, cetățenii percep această criză economică ca fiind oficial depășită, dar e adevărat că au existat mișcări populiste în statele membre și nu știu dacă cetățenii chiar cred asta. Deci, domnule Tome, de la nivelul auditării și al instrumentelor care există la Curtea de Conturi, cum credeți că puteți contribui prin activitatea dumneavoastră să preveniți viitoare crize economice, pentru că sunteți o autoritate indiscutabilă în domeniul crizei? Mulțumesc! Pues muchas gracias, señor Salafranca, porque esta no es... Mulțumesc, domnule Salafranca. Nu e o întrebare ușoară. Înainte m-am referit la provocarea prezentată pentru instituții să audităm chestiuni de guvernanță economică și financiară. Recomandările pe care le-am um, elaborat până în prezent sunt exhaustive, aș spune, și cred că vor contribui la îmbunătățirea unor procese importante, cum este asistența financiară pentru țări în criză, procedurile legate de noile agenții de guvernanță financiară. Însă aș spune că acesta este un capitol al construcției europene care nu s-a încheiat. Se anunță schimbări, apar propuneri și în Consiliu și în discuții în cadrul comisiei și aș vrea din partea tribunalului să vă atrag atenția asupra două lucruri. Cu doi ani în urmă am prezentat ceea ce noi numim un landscape review referitoare la deficitul de audit, accountability gaps. Și aici s-a dovedit că o mare parte a arhitecturii ce se elabora pentru guvernanță economică și financiară, nu era inclusă în sistemul normal de uh, răspundere. Avem un mandat la nivelul Băncii Europene, există instituții interguvernamentale, cum ar fi ESM, acest mecanism european Eh, și noi nu putem audita aceste instrumente, este doar important să ne putem ocupa și de aspectele speciale. Vreau de asemenea să vă spun că în Curtea de Conturi am început să lucrăm la un astfel de landscape review și vrem să prezentăm acolo în mod eh, coerent toate concluziile noastre în acest domeniu. Vom continua să lucrăm aici și sper că la momentul potrivit putem să uh, formulăm recomandări concrete în acest sens. Cum poate activitatea de auditare să contribuie la îmbunătățirea guvernanței economice? Yeah, thank you very much. Just rapidly, this committee... Mulțumim foarte rapid. Uh, Comisia și Parlamentul uh, cer raportarea specifică fiecarei țări. Susțineți acest lucru sau credeți că nu este adecvat? Da, raportarea specifică pentru fiecare țară. Noi nu avem puterea să facem uh, o declarație cu privire la gestiunea statelor membre. Statele membre au propriilor, propriile lor instituții supreme de audit, dar uh, decidenții europeni uh, trebuie să ia decizii cu privire la programe care afectează statele membre Sigur că programele sunt uh, rulate de diverse agenții în uh, diverse state membre. Sunt bune practici, uh, practici mai bune, practici care să nu sunt așa de bune și <laughs> cred că s-a îmbunătățit mult situația. Suntem mai transparenți acum în rapoartele noastre. Um, avem niște tabele care oferă informații defalcate și transparente. Uh, nu putem să defalcăm rata de eroare pentru fiecare stat membru, dar oferim totuși multe informații specifice fiecarei țări în uh, rapoartele noastre de performanță, în toate rapoartele care se referă, de exemplu, la gestiunea fondurilor structurale. Mm, mă gândesc la țara mea, de exemplu. Uh, unde avem rapoarte cu constatări concrete um, și uh, în curând voi prezenta în comisia dumneavoastră un raport cu privire la gestiunea asistenței pentru Grecia. Deci nu, nu putem fi mai specifici de atât, e clar. Uh, e un raport specific unei anumite țări uh, și vom vedea cum va evolua sistemul nostru în ceea ce privește rapoartele anuale, Comisia are foarte multe informații, dar uh, sigur că noi nu trebuie să facem uh, munca celorlalte instituții supreme din statele lor um, care au fiecare propriul mandat constituțional. Bun, am ajuns astfel la sfârșitul acestei audieri. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile oferite pentru acest schimb de opinii și vom trece la următorul candidat. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim toate cele bune!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 we will yeah, go ahead. 30 minutes with Mrs. the Danish... Avem 30 de minute împreună cu doamna Jacobsen, candidat din partea Danemarcei. Bine ați venit și vă dau cuvântul imediat. Yes, but I, I told No, I'll continue in English. Thank you. This is Chairwoman, a distinguished member of the European Doamnă președinte, stimați eurodeputați ai Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European, doamnelor și domnilor, e o onoare să mă aflu în fața dumneavoastră din nou ca și candidat nominalizat de Danemarca pentru Curtea de Conturi. Așa cum puteți să vedeți, în CV-ul meu mi-am devotat majoritatea muncii profesion- vieții mele profesionale sectorului uh, public al auditului. Uh, am acumulat experiență în uh, Oficiul Național de Audit al Danemarcei și în diverse posturi internaționale și acestea îmi oferă cunoștințe cuprinzătoare cu privire la auditurile de performanță, cele financiare și cele de conformitate. În ultimii doi ani, la curte, am fost responsabile de șase rapoarte speciale, în principal legate de utilizarea durabilă a resurselor naturale și uh, Uh, de um, acțiunile externe, securitate și justiție. Și mi-am folosit mulți ani de experiență ca manager pentru a contribui la optimizarea organizării curții, pentru a încuraja recrutarea de manageri um, competenți și pentru um, evoluția profesională, dezvoltarea profesională continuă a tuturor uh, angajaților noștri. Um, și mi-am uh, utilizat experiența în beneficiul maxim al curții, fie că am acționat în calitatea mea ca membru al uh, Comitetului uh, pentru um, calitatea controlului auditului, am revizuit munca colegilor mei sau atunci când am participat la adoptarea rapoartelor în camera um, în care activez sau în colegiu, am făcut întotdeauna toate eforturile uh, pentru a mă asigura că produsele noastre sunt îmbunătățite astfel încât acestea să fie de calitate, robuste și relevante pentru um, toate părțile interesate. Sunt uh, fostă președinte a uh, Comitetului de Standarde Profesionale al Intosai și în uh, această calitate am, fost, am susținut întotdeauna promovarea și aderarea la standarde internaționale de audit. În acest context, de asemenea, am reprezentat uh, curtea în diverse forumuri și acolo unde a fost necesar am susținut curtea în uh, rolul, ca, în rolul de vicepreședinte a comitetului, vicepreședinte a Comitetului pentru Standarde Profesionale. În întreaga viață profesională am uh, făcut parte din instituții independente cu un nivel foarte ridicat de etică și cu valori clare. Dacă voi fi reconfirmată în funcție, voi continua să respect pe deplin codul de conduită al curții și standardele internaționale de audit, inclusiv cele privind etica. Voi promova principii cum ar fi echitatea și transparența și voi acorda atenție crescută egalității de gen în administrația și în personalul nostru. Voi continua să uh, îmi fac uh, să mă onorez de, de sarcinile mele de audit cu toată, uh, toate garanțiile de profesionalism și obiectivitate. Recunosc că, în momentul de față, Uniunea Europeană trebuie să demonstreze cetățenilor, mai mult ca oricând, că este relevantă în viețile lor. În acest context, Curtea trebuie să rămână vigilentă, trebuie să promoveze uh, o utilizare eficientă și eficace a fondurilor publice și să protejeze interesele contribuabililor europeni. Trebuie să facem presiuni în continuare asupra Comisiei și statelor membre pentru ca aceștia să își îmbunătățească responsabilitatea privind rezultatele tuturor, utilizării tuturor fondurilor europene, pentru că conformitatea și absorpția nu sunt suficiente. Contribuabilii europeni au dreptul să aștepte rezultate și reușite demonstrabile. În acest context, Curtea trebuie să se asigure că avem capacitatea, cunoștințele și rezistența necesară pentru a face față riscurilor emergente. Așa cum a spus unul dintre colegii mei, Curtea trebuie să fie bine pregătită pentru viitor. Cred că este esențial uh, să existe un contact uh, constructiv și strâns și o colaborare bună între curte și toate părțile interesate politice. În ultimii doi ani am făcut toate eforturile să fiu la dispoziția dumneavoastră și a altor comisii și delegații ale Parlamentului care m-au invitat să particip uh, la reuniunile lor. Acest lucru nu se va schimba dacă mă onorați cu susținerea dumneavoastră pentru un nou mandat. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da, vă mulțumim și noi pentru prezentare și dăm cuvântul raportorului nostru. Thank you. Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, e prea avansată tehnologia pentru mine. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am citit uh, toate documentele și uh, CV-ul dumneavoastră și v-am uh, ascultat prezentarea și vreau să vă spun că nu am nicio întrebare am o părere foarte bună despre activitatea dumneavoastră și continuarea mandatului, dar, așa cum ați spus, um, căutați uh, mai multe posibilități de a avea un, uh, un echilibru între sexe în administrație. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit cumva dacă membrii curții ar putea să ia legătura cu statele membre pentru a obține o egalitate între sexe, pentru că, pun pentru că altfel uh, putem să așteptăm până ni se lungesc urechile. O să avem câteva femei din uh, Danem- avem acum câteva femei din Danemarca, Estonia și Bulgaria. Ce putem face? Putem face ceva pentru a uh, schimba această atitudine de suetă a statelor membre? Uh, thank you, Mr. Robert. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, domnule raportor. În ceea ce privește egalitatea între sexe, vreau să vă spun că la curte facem eforturi pentru a recruta mai, mulți, mai multe femei în posturi de management. Fică dacă încercăm să... Iată, pentru a avea o femeie în post de în postul de director de audit, ceea ce nu este cazul la ora actuală, ar trebui să avem o, uh, o bază de unde să putem, uh, care să putem baza, o bază unde putem alege și uh, la Curtea de Conturi, de conturi avem un personal uh, profesionist, competent, dar pentru pentru a putea avea un echilibru de sexe mult mai puternic, trebuie să facem mai multe și să încercăm să avem femei și în postul de director de audit. În ceea ce privește contactul cu statele membre, în acest sens, la ora actuală avem patru femei din Ungaria, Franța, Bulgaria și Danemarca și um, acum două zile guvernul uh, suedez a numit o femeie uh, ca pe, pentru funcția de pentru postul de auditor. Deci am ajunge la cifra de 5, da, este răspunderea statelor membre și dacă vom face presiuni în continuare până la urmă și dacă faceți dumneavoastră presiuni foarte bine, până la urmă vom reuși. Este foarte important să colaborăm cu toții în acest sens și să încercăm să avem un echilibru de sexe uh, peste tot uh, și companiile se confruntă cu aceleași probleme în ceea ce privește prezența femeilor în consiliile de administrație. Deci trebuie să facem mai mult aici și să înregistrăm progres. Vă mulțumesc! Am două întrebări pe care le adresez tuturor uh, uh, auditorilor cu privire la prezența la Luxemburg, dacă aveți acolo locuință și câte zile de lucru sunteți uh, în medie uh, acolo? Prima întrebare. Și cea de-a doua întrebare se referă la raportarea specifică pentru fiecare țară, dacă susțineți acest uh, concept sau nu. Și dacă da sau nu, de ce? Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, primul lucru pe care l-am făcut când m-ați surprins cu votul noastră pozitiv data trecută a fost să-mi închiriez un apartament și acolo locuiesc uh, tot timpul și uh, lucrez 5 zile pe săptămână, sunt la curte, deci 5 zile lucrătoare pe săptămână și uh, merg pe jos la serviciu, sunt în această poziție privilegiată, fiindcă traficul este îngrozitor în Luxemburg. Deci sunt la lucru 5 zile pe săptămână în ceea ce este raportarea pe țară, știu, doamnă președinte, că dumneavoastră uh, ați spus că am putea avea o analiză mai aprofundată a rapoartelor speciale pe țară sau chiar, mai, sau chiar să există mai multe informații despre țări anume, la țări în la nivel individual în raportul anual. Sigur, acum uh, curtea a făcut multe în acest sens, însă mai avem cale lungă de bătut. Totuși facem eforturi pentru a avea cât mai multe informații specifice despre țări în raportul anual, iar în ceea ce privește rapoartele speciale, cred că avem o, uh, un echilibru bun uh, de programe derulate în mai multe țări. Am putea să ne concentrăm pe o anumită țară? Da, probabil, dar din punctul de vedere al auditorilor, cel mai bine este să, să din punct de vedere al auditorului, se poate face un exercițiu de referință dacă există mai multe țări. Pentru mine, de pildă, să auditez o singură țară nu ar fi atât de util, fiindcă nu există niciun punct de comparație, nu există un sistem de referință, fiindcă, eh, iată, nu există punct de comparație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, eh, doamna Ayala Sander. Sí, muchas gracias y bienvenida, señora Jacobsen. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să repet eh, ceea ce a spus domnul Tarad, și anume că ne bucurăm că uh, sunteți o femeie la Curtea de Conduri și că încercați activ și în mod profesionist să faceți în așa fel încât să există mai multe femei uh, în uh, posturi de conducere la Curtea de Conturi. Fiindcă știm prea bine că această meserie nu este neapărat uh, una rezervată femeilor, iată de ce este minunat ce faceți. Am două întrebări. În ceea ce privește vasta dumneavoastră experiență internațională, dumneavoastră știți prea bine, știți prea bine, fiindcă ne-a spus acest lucru, că noi, în ceea ce privește fondurile fiduciare care se înmulțesc acum, Um, noi avem întotdeauna o problemă importantă, bineînțeles. Acum uh, să vedem dacă există o soluție. Bine, avem o problemă în ceea ce privește controlul. Să vedem cum uh, putem uh, să controlăm modul în care um, banii contribuabililor, banii europeni își găsesc drumul în fondul fiduciar în momentul în care se controlează bugetul. Iar dumneavoastră sunteți o profesionistă și v-ați implicat uh, în uh, activitatea de zi cu zi a Curții de Conturi. Vreau să vă întreb dacă este gata Curtea de Conturi uh, la nivel de personal pentru un control al unui buget bazat pe rezultate și ce putem face pentru a pregăti personalul în acest sens avem, uh, avem suficient uh, personal pentru a face acest lucru? Mulțumesc. Thank you, Mrs. Center. Um, your first question. Um... Mulțumesc. Uh, în ceea ce privește fondurile fiduciare, În ceea ce privește fondul fiduciar BQ, am, uh, uh, primul fond pe care l-am studiat uh, și raportul redactat în acest sens, ce vă pot spune este că în ceea ce privește fondurile fiduciare, majoritatea sprijinului este de ordin bugetar, ceea ce îngreunează monitorizarea cursului banilor de către auditor, pentru că se uh, amestecă lucrurile și nu e clar unde merg banii. Important aici este că avem nevoie de obiective clare din partea comisiei, avem nevoie de ținte clare și indicatori clari. Nu prea multe, pentru că uh, comisia are o problemă în ceea ce privește o cifră ridicată, ci avem nevoie de cele care trebuie, necesare pentru a avea o înțelegere a modului în care fondurile europene afectează beneficiarii. Ce resurse primim noi din uh, finanțare? Și uh, dacă privim lucrurile într-un context european, uh, ne dăm seama că există mai multe feluri de a oferi sprijin prin acțiunile externe, de pildă fonduri fiduciare, sprijin direct. Dar principala chestiune pentru mine ca auditor este că aș vrea să, să fiu asigurată că banii sunt cheltuiți cum trebuie și că aduc rezultatele și produc efectele pe care le dorim noi, fiindcă contribuabilii, bineînțeles, doresc să știe că acești bani ajung la cei care au nevoie de ei. În ceea ce privește sprijinul bugetar, poate nu am o atitudine prea pozitivă, este folosit în multe țări, știu acest lucru, dar cred că auditorii trebuie să fie foarte atenți în ceea ce privește monitorizarea banilor și trebuie să vedem cum putem măsura impactul uh, sprijinului acordat. Iar în ceea ce privește organizarea curții și personalul, dacă avem suficient personal, personal suficient, ar fi prea ușor să zicem, avem nevoie de mai mult personal. Da, sigur, ne-ar fi util, dar nu o să fac acest lucru, nu o să vă cer acest lucru. Cred că într-un mediu de audit profesionist trebuie să ne asigurăm în continuu că ne actualizăm cunoștințele profesionale. Iar în ceea ce privește bugetul baz, pe bază de audit, nu, nu suntem, n-am ajuns încă acolo, însă ne, ne îndreptăm în direcția cea bună. Uh, formăm și dăm noi competențe personalului nostru pentru a ne îndrepta în această direcție, însă nu am ajuns încă acolo. Colegin Labaiova. Thank you very much. Uh, Doamna Dlabaiova. Uh, for all your... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră. Am o întrebare foarte succintă. Ce fel de audituri concrete ar avea un, uh, ce ar avea un impact pozitiv asupra vieții cetățenilor, ați dorit noastră să uh, promovați sau chiar să derulați. Mulțumesc. Uh, da, o să vă dau exemplu un raport special privind risipa de alimente Așa vă pot răspunde întrebările noastre foarte interesante și am, uh, nu am cerut finanțare nouă, dar am uh, încercat să vedem cum putem folosi politicile existente. Și vreau să vă spun că prin acest uh, raport uh, am pus punctul pe ei, ca să zic așa, fiindcă N-am am avut uh, atât de multe, am avut atât de multe comunicate de presă și am suscitat atât de mult uh, interes uh, din partea presei era ceva pentru cetățeni, pentru părțile implicate și uh, momentul a fost oportun. Am, uh, a fost gata la timp util pentru avizul de la cont, deci a existat un flux foarte bun la auditul nostru, deci a, și-a adus contribuția la activitatea dumneavoastră și în același timp a fost și orientat către cetățeni. Iar uitându-mă la programul de lucru pe 2018, constat că există mai multe rapoarte pe care vi le pot prezenta colegii mei privind uh, alimentele uh, biologice, drepturile pasagerilor, șomajul în rândul tinerilor. Aici au fost mai multe rapoarte și astfel de rapoarte, după mine, reprezintă un exemplu foarte bun. Curtea de conturi poate să dea dovadă de faptul că uh, Uh, elaborează rapoarte pentru cetățeni și că vă putem oferi și dumneavoastră informații la comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Da, sigur. Și pentru noi a fost foarte important raportul privind fondul fiduciar uh, BECO. Eram în negocieri cu Comisia uh, despre fondurile fiduciare și a fost foarte important să vedem că, de fapt, se plăteau banii de două ori, de trei ori prin diverse canale. Mulțumesc. Am o întrebare suplimentară. Ați vorbit despre ajutoarele bugetare, un subiect care mă interesează în mod deosebit și ați spus că doriți să puteți să dați uh, garanții pentru faptul că banii chiar ajung acolo unde trebuie. Și uh, în cazul ajutorului asistenței bugetare, e greu să faci acest lucru, uneori chiar nu se poate. Totuși, Comisia întotdeauna uh, susține foarte vehement această formă asistenței bugetare și uh, eu aici sunt uh, uh, scindată oarecum. Um, care e poziția dumneavoastră? Cum abordați uh, um, informațiile comisiei. Cum răspunde comisia la recomandările dumneavoastră? Și vreau să întreb dacă chiar mergeți în țările pe care le, unde sunt programele pe care le verificați? Um, și uh, știu că uh, cei de la comisie uneori merg cu plăcere acolo unde lucrurile funcționează bine și unde nu, nu prea. Mă întorc la fondul fiduciar BECU Recomandarea noastră către Comisie a fost um, de a ține cont de recomandările noastre privind uh, becu și de a introduce în uh, fondul fiduciar, fondul fiduciar uh, viitor um, și trebuie să se aplice mai multe elemente dacă doresc într-adevăr să folosesc acest vehicul de finanțare. Și acum, în ceea ce este întrebarea dacă uh, întrebarea dumneavoastră privind țările, dacă trebuie să ne deplasăm în țările unde lucrurile funcționează sau ce funcționează, ce nu funcționează. Întotdeauna avem o evaluare a activității noastre de audit și cred că Avem uh, mai multe audituri unde considerăm că vom înregistra rezultate bune și vom da exemple bune și audituri unde vom constata că lucrurile trebuie îmbunătățite și vom face recomandări în acest sens. Dar uh, fondul fiduciar, raportul uh, privind fondul fiduciar BQ, în ceea ce este acest lucru, știu că a, a fost cerut de către Comisia dumneavoastră, de către Parlamentul European și vom uh, analiza noi inițiative pentru a vedea cum putem folosi mai mult experiența noastră și, pe, pentru, și pentru a uh, o integra în inițiativele viitoare din partea Comisiei. Sper că v-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. S-a încheiat astfel și această audiere. Vă mulțumim pentru prezență și uh, ne bucurăm uh, de prezența noastră. Și acum urmează candidatul portughez, domnul Figueiredo, pe care îl invităm să intre în sală. Wir haben, wir haben Halbzeit. Nachher noch Frau Ivanova. Și mai avem, deci, doi candidați de audiat, pe domnul Figueiredo și apoi doamna Ivanova și apoi vom vota cu ușile închise. welcome to the committee. And you get immediately the floor. Bine ați venit în comisia noastră și vă dau cuvântul imediat pentru a vă prezenta. Vă rog. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul pentru această scurtă prezentare uh, de început. O să vorbesc uh, franceză și engleză. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, domnule raportor, e o onoare și o răspundere mare să mă regăsesc încă o dată în fața dumneavoastră în calitate de candidat la funcția de membru al Curții de Conturi după propunerea făcută de autoritățile țării mele cu aproximativ un an în urmă am venit în fața dumneavoastră pentru a obține avizul dumneavoastră favorabil pentru a finaliza mandatul um, pentru Portugalia al curții, ca o continuare a activității colegului meu. mi-a transmis o serie de întrebări la care am transmis deja răspunsuri. În ceea ce privește parcursul profesional, v-am transmis un CV, deci aveți informații referitoare la uh, realizările mele și vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie de informații suplimentare. Poate ar fi important însă acum să mă refer la prezent și viitor. Stimată doamnă președinte, stimați membri, mă angajez Uh, să respect rolul pe care îl joacă Curtea de Conturi în promovarea încrederii în rândul cetățenilor în concordanță cu misiunile consfințite în tratat. Vreau să subliniez că cetățenii noștri pot avea încredere în gestionarea financiară europeană dacă aceștia și reprezentanții lor sunt siguri că regulile sunt respectate. De aceea, acord cea mai mare importanță raportului anual al curții și declarației de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor europene, legalitatea și regularitatea, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor acestora. Declarația și raportul au contribuit în trecut la evoluții pozitive la nivelul gestionării financiare europene. Pe viitor, în conformitate cu standardele internaționale, trebuie să se bazeze pe o abordare în continuă evoluție, folosind activitatea desfășurată deja de alți auditori, bazându-ne pe rezultatele lor și ajutând la reducerea nevoilor Uniunii Europene pentru control și uh, a poverii sale administrative. Prin urmare, acord importanță specială uh, ordinii de drept, dar cred că pe viitor va trebui să ne axăm pe performanță, să evaluăm uh, performanța și impactul rezultatelor și să arătăm cum activitățile UE au impact asupra vieții de zi cu zi. Curtea a făcut deja pași importanți în acest sens și cred că trebuie să continuăm cu progresele în această direcție. Acestea sunt niște orientări generale importante care se regăsesc în documentul strategic al curții, pe care de altfel îl sprijin în totalitate și față de care rămân angajat. Însă, sunt conștient de faptul că în momentul de față fac parte din camera eh, responsabilă de cheltuieli în domeniul resurselor naturale. În acest domeniu, ca și în toate celelalte, știu că noua perioadă financiară se apropie Um, și uh, curtea trebuie să fie pregătită să evalueze performanța curentului actualului cadru financiar și a principalelor uh, politici europene, în special politica agricolă comună, datorită importanței sale la nivel financiar. Sunt de asemenea conștient de faptul că uh, apar noi restricții bugetare datorită um, problemelor la nivelul veniturilor și datorită nevoilor și politicilor publice europene. Există întrebările referitoare la securitate și migrație, sigur, dar trebuie să fim atenți și la noile provocări în domeniul resurselor naturale, cum ar fi protecția mediului, energie, schimbări climatice și lanțul alimentar. În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări, după cum știți. După cum am spus, în fața dumneavoastră acum un an, sunt sigur că popoarele europene și statele membre pot aborda aceste provocări dacă rămân uniți. Sunt de asemenea ferm convins de valoarea proiectului european și a principiilor și valorilor pe care s-a bazat încă de la început. Încă o dată îmi reafirm convingerea și încrederea în valorile pe care ne bazăm, independență, imparțialitate, integritate și colegialitate, valori în care nu doar cred, ci le și respect de mulți ani Uh, asta și în uh, posturile pe care le-am ocupat anterior. Sunt de asemenea convins că instanța trebuie să continue să uh, favorizeze, să stimuleze dialogul cu partenerul european și să fim un bun partener al acestei comisii. Relator. cu această intervenție, spero. Doamnă președinte, domnilor deputați, sper că am transmis unele dintre elementele fundamentale cu acest mesaj, pentru că sunt foarte importante în ceea ce privește activitatea mea în Curtea de Conturi. Vă stau la dispoziție dacă aveți solicitări de clarificare și vă asigur că voi fi foarte atent la ce spuneți. Mulțumesc, dau raportorului acum. Uh, thank you. Mulțumesc. Domnule de Figueiredo, am două întrebări legate de activitățile pe care le-ați desfășurat ca auditor pe chestiunile legate de politica agricolă comună. Sunteți de părere că pe durata unui audit, când se evoluează modul în care subvențiile PAC funcționează defectuos în anumite aspecte, la nivel global, dar și în interiorul Uniunii Europene, dau naștere la inegalități între vechile și noile state membre? Și de asemenea, sunteți de părere că ar fi util și Curtea de Conturi ar putea să efectueze un audit înainte de votul în Parlamentul European pe, pentru pesti, privind pesticidele, fertilizatorii și așa mai departe. Cam atât din partea mea. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Tarant, pentru întrebări. Ca să vă răspund la aceste două întrebări, o să mă refer la două domenii. În primul rând, subvențiile din PAC funcționează cum trebuie? Asta este prima întrebare. Și cea de-a doua, ați pus întrebări referitoare la echitate în cadrul acestor politici. Suntem echitabili în acest domeniu la nivel european și ați pus și întrebări referitoare la protecția mediului. În primul rând, aș spune că toate mecanismele financiare folosite în politica agricolă comună sunt și mă gândesc la reforma lansată în 2015 și la noile scheme de plăți către fermieri. Schema plăților de bază. Aș spune A spune că au fost niște dificultăți la început, însă mecanismele de finanțare funcționează bine, în general, la nivelul Uniunii. Există probleme în anumite state membre, însă suntem de părere, având în vedere datele de care dispunem, că problemele respective vor fi depășite. Ca la prim, răspuns la prima întrebare. Și, da, a fost o provocare pentru multe state membre să aibă acele noi mecanisme ale reformei 2015 implementate. Însă, per ansamblu, aș spune că lucrurile merg bine. Există dificultăți și probleme, dar merg bine. Și acesta este unul dintre motivele pentru care, în raportul anual, în capitolul referitor la resurse uh, naturale, recunoaștem și am văzut că indicele de eroare este mult mai scăzut. Asta reflectă părerea mea de ansamblu în ceea ce privește echitatea și mediul. Relația dintre politici agricole și protecția mediului. Suntem de părere că cu reforma din 2015, legiuitorul a dorit să introducă mecanisme legate de protecția mediului în politica agricolă. Asta se vede în regulament. Însă suntem de părere că, în ciuda intențiilor bune, mecanismele respective nu au dus la schimbarea comportamentului agricultorilor vis-a-vis -vis de pământurile lor. Intenții bune există, dar nu există suficiente mecanisme pentru a duce la rezultate concrete în ceea ce privește protecția mediului. Mi se pare că pe viitor aceasta este o întrebare de care legiuitorul trebuie să ia notă. Apoi, echitatea. Unul dintre motivele pentru reforma 2003 pentru schimbările din 2009 și reforma 2015. Deci, se număra printre acestea și echitatea între fermierii din întreaga Europa. Și credem că s-au făcut ceva pași în acel sens, însă suntem de părere că e nevoie de o mișcare mai puternică în acea direcție. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebări. Da. Aștept raportul special privind înverzirea, sigur. Colegul Șticovski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim distinsului nostru oaspete. Am o întrebare referitoare la părerea dumneavoastră. Care este cea mai mare slăbiciune în activitatea procedurală a Curții de Conturi? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cepovski, pentru întrebare. Nu este ușor pentru un nou membru al curții să vorbească despre punctele slabe, pentru că eu sunt acolo doar, despre un, doar de un an. Mi-ar plăcea să vorbesc despre punctele forte ale organizației. Sunt foarte multe puncte forte, în special resursele umane. Mi se pare extrem de competente, angajate, profesioniste, acest departament de resurse umane. E foarte bine să lucreze în această organizație din acest punct de vedere. Dacă însă mă întrebați care sunt punctele slabe și fragilitățile, aș spune că există o întrebare dificilă și anume cum să se eficientizeze cooperarea dintre Curtea de Conturi Europeană și instituțiile superioare de audit naționale. Este o întrebare foarte sensibilă pentru că ne ocupăm de entități independente, adică vorbim despre entități independente, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem responsabili de controlul extern al resurselor din Uniunea Europeană. și că ar trebui să găsim mecanisme de cooperare și coordonare a activității la nivel național și european. Și dacă am face asta, rezultatul pentru Uniunea Europeană ar fi unul foarte bun, pentru că Vom reduce controlele în Uniunea Europeană și povara administrativă de care am vorbit în declarația mea inițială. Aș spune că poate principala întrebare este cum să ne asigurăm că pe viitor avem posibilitatea unei bune cooperări și coordonări între nivelul european de control și cel național. Mulțumesc! Mulțumim! Am luat notă de poziția dumneavoastră și de laudele privind personalul, dar prea multe laude sunt contrarul modestiei, aș zice eu. Domnul Sala Franca, vă mulțumesc pentru prezentare. Am citit cu mare atenție curriculum dumneavoastră, v-am văzut experiența în statul din care veniți în ceea ce privește auditarea. Am văzut rapoartele pe care le-ați realizat la momentul respectiv ca membru al Curții de Conturi și în afară de uh, rapoartele privind PAC, am văzut că sunteți partea Comitetului de Etică a Curții de Conturi. Și în acest context mi-ar plăcea să vă întreb nu neapărat detalii privind cazurile, pentru că acestea sunt confidențialitate, dar mi-ar plăcea, dacă puteți, să ne spuneți care sunt normele care reglementează activitățile compatibile cu mandatul de membru al Curții de Conturi pe durata mandatului și după. Dacă ne-ați putea împrospăta un pic uh, acest cadru legal. Deci nu exemple și cazuri concrete, dar să ne spuneți exact care este regimul de compatibilitate. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Sala Franca pentru întrebarea pusă. Pentru că e o întrebare care mi-a fost pusă. Și mulțumesc și pentru uh, că ați citit raportul de care m-am ocupat în Curtea de Conturi. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, e foarte ușor să vă răspund. Există un cod de conduită pentru membrii personalului și pentru membrii uh, curții de conturi. Și aș spune că respectivul cod de conduită prezintă principalele principii care trebuie să fie respectate. În general, atunci când este vorba de funcții publice, integritate, imparțialitate, independență, colegialitate, Acelea probabil sunt principalele valori. Și când avem cazuri, Comisia de Etică, pentru că avem și astfel de cazuri și fac parte de acolo, acolo pentru că am fost ales de către colegii mei, încercăm, nu că încercăm, chiar facem acest lucru în mod eficient, ne asigurăm de respectarea codului de conduită al curții, dar nu doar al acestuia, pentru că există niște reguli generale în instrumentele și documentele internaționale care sunt și ele importante în situații concrete legate de alte activități pe care membrii vor să le efectueze în afara instanței, noi activități pe care vor să le uh, Uh, poate desfășoare după ce părăsesc curtea. Există întrebări legate de participarea la anumite sarcini de audit care au legătură cu o poziție ocupată anterior și în codul de conduită sunt sigur că există răspunsuri la aceste uh, întrebări, dar și în alte documente ale Consiliului Europei, ale Națiunilor Unite, documente OCDE și chiar în alte instituții din Uniunea Europeană, de exemplu în Comisie. Există reguli în acest sens. Când dăm peste cazuri concrete, trebuie să cunoaștem toate aceste reguli și trebuie să găsim cea mai bună soluție pe fiecare caz. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebarea pe care mi-ați pus-o, dar dacă nu, o să încerc încă o dată. Mulțumesc! Domnule Ashworth, urmează acum pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnul președinte. În calitate de auditor, v-aș invita să vă auto-auditați. Am pus întrebări referitoare la punctele slabe și forte ale curții de conturi, dar în ceea ce privește pe dumneavoastră, domnule Figuereida, care sunt punctele slabe și slăbiciunile dumneavoastră? The, the main weakness I have is... Principalul punct slab este că nu știu nimic. Trebuie să învăț totul. Iată de ce îmi uh, pun foarte mult suflet în colaborarea cu colegii de la cult, curte și cu personal de la curte, fiindcă ei știu multe lucruri pe care eu nu le știu. Și eu pot să-mi fac treaba bine numai dacă îi ascult pe ei și dacă învăț de la ei colegi și personal. Asta este atitudinea mea de zi cu zi. Și asta este principala mea slăbiciune. Bănuiesc că mă întrebați despre viața mea profesională și nu viața mea personală. Acolo am și mai multe slăbiciuni, dar uh, nu cred că trebuie să le cunoașteți dumneavoastră. Da, poate e foarte important să le cunoașteți, dar vă spun eu că nu, nu sunt atât de importante. Bun. Acum, în ceea ce privește punctele forte, singurul punct forte îl reprezintă cariera mea. Am 30 de ani de... Am o carieră de 30 de ani în administrația publică, în Portugalia, de pildă, în uh, diverse domeniu, domenii cu um, executivul, legislativul, uh, cu în justiție. Am fost membru al guvernului, a unor instituții superioare în Portugalia. Am lucrat în Portugalia, dar și în străinătate. Am lucrat în China. Am, am lucrat și în instituții internaționale ca expert Și în fiecare zi uh, încerc să fac tot ce pot. Bun, dacă facem toți asta, atunci suntem pe drumul cel bun. Vreau să vă întreb, așa cum mai întreb pe toți uh, uh, candidații, cât de adesea sunteți la Luxemburg uh, la curte, dacă aveți acolo o locuință și care este părerea dumneavoastră referitor la raportarea specifică pentru fiecare țară. Și vă mulțumesc pentru răspunsul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, la prima întrebare mi-e foarte ușor să răspund. Eh, da, am o locuință în Luxemburg, la jumătate de oră de mers pe jos de curte. Luxemburgul e un oraș frumos, îmi place mult. Iar a doua întrebare e una veche. Numirea țărilor eh, în mod explicit. Eu cred că trebuie să fim transparenți interinstituțional Insti- și instituțiile față de cetățeni și statele membre. Pe mine nu mă deranjează deloc să fac referire, să dau exemple concrete. Și am făcut în, anualul, în raportul anual anul acesta. Dacă facem acest lucru pentru a îmbunătăți cele mai bune practici sau pentru a, a arăta că în, într-un anumit domeniu, într-o anumită țară, nu există bune practici, fiindcă există practici bune și practici proaste peste tot. Am văzut asta în politica agricolă comună. Există lucruri bune în anumite domenii la fiecare țară și există lucruri proaste în toate țările în anumite domenii. E bine să fii transparent și să spui lucrurilor pe nume. Dacă facem asta cu un scop, și anume de a de a îmbunătăți gestiunea financiară în Uniunea Europeană, la nivel național, la nivel european. Dacă acesta este scopul, atunci da, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Sper că v-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc. Și acum doamna Ayala, ultima noastră vorbitoare. Sí, bueno, la verdad es que señor Salafranca... Mulțumesc, domnul Salafranca mi-a luat întrebarea din gură despre participarea dumneavoastră ca la Comitetul de Etică Din punct de vedere stat, uh, statistic, dumneavoastră ați făcut, uh, foarte, aveți foarte multe cazuri și am poate aici intră și conflictul de interese și uh, chestii, chestiuni instituționale care uh, afectează instituția ca atare și fac parte din activitatea noastră de, două, de zi cu zi și uh, sunteți membru uh, al unei instituții europene care uh, are o relație cu statele membre, deci probabil că intră în, în această situație și aș vrea să știu dacă, uh, dacă, la, dacă aveți mult de lucru uh, statistic vorbind și în afară de aspectele la care ați făcut referire, dacă, dacă activitatea dumneavoastră include și uh, elemente de reputație în ceea ce privește profesia. Și uh, Acum uh, se duce la bun sfârșit uh, exercițiul privind regulamentul financiar uh, și aici intră și chestiuni legate de fonduri, inclusiv fondul agricol. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați putea să ne vorbiți de două sau trei elemente foarte importante care ar putea îmbunătăți dezvoltarea rurală pe viitor. Care este părerea dumneavoastră, dat fiind experiența dumneavoastră la Curtea de Conturi, nu numai în ceea ce privește uh, PAC, uh, ci și aspectul care ne interesează cel mai mult pe noi și anume cum putem să ne asigurăm că dezvoltarea rurală care uh, a fost uh, până acum Uh, un fel de cutie în care băgam totul ce voiam să facem în mediul rural, să devi uh, și uneori se băteau cap în cap unele elemente. Poate ne, puneți, ne spuneți dumneavoastră câte, câteva elemente importante uh, care par, poate ar putea fi incluse în următoarea a PAC-ului. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Ayala Sender, pentru întrebările adresate. În ceea ce privește chestiunea etică, am impresia că ați, uh, ați lăsat două întrebări, una privind statisticile și bănuiesc că veți să vă dau niște cifre privind uh, cazurile de care s-a ocupat Comisia de Etică și o, și o, și o întrebare generală privind etica. Statistic vorbind, vreau să vă spun că eu sunt membru al comisiei din luna iulie. Deci, nu mai, am o experiență de mai câteva luni, nu-i așa? Și de la început, încă de la început, cred, nu sunt sigur, dar cred că am avut șapte cazuri care sunt legate de membrii ai curții. Cazuri legate de posibile conflicte de interese între uh, postul lor la curte și și alte funcții pe care vor să le desfășoare dar și posibile conflicte de interese ale foștilor membri. Și eh, care, care doresc să-și reia activitatea profesională și cer permisiune curții să facă acest lucru. Acestea sunt principalele cazuri pe care le avem. Dumneavoastră vorbiți, vă referiți și la chestiuni legate de reputație și vă asigur că în momentul în care aceste conflicte de interese ar putea să aducă atingere reputației instituției, când constatăm acest lucru, când se poate atunci atingere reputației Uniunii Europene, fiindcă până la urmă este o instituție europeană, să nu uităm acest lucru. Suntem foarte atenți să, și analizăm dacă există o dacă se poate aduce atingere real sau posibil reputației, în momentul de față sau pe viitor, și facem și distinția între um, atingerea adusă reputației în mod real sau aparent. Și toate aceste elemente trebuie să fie avut în vedere mm, ca atare. Cred că am răspuns la prima întrebare. La a doua întrebare, cu privire la re, revizuirea pacului. În primul rând vreau să vă spun că noi suntem o instituție de audit. Este rolul nostru să facem declarații cu privire la constatări. În egală măsură este răspunderea noastră să tragem, atragem atenția legiuitorilor asupra unor aspecte referitoare la politicile actuale în contextul revizuirii. Asta este poziția mea. Eu sunt auditor, eu constat unele lucruri și pot să dau unele idei. Și sunt convins că vom face asta anul viitor, fiindcă acesta este programul de lucru al curții pentru anul viitor și de asta ne ocupăm noi în camera unde sunt eu și vom uh, face un document, uh, o notă informativă privind uh, revizuirea PAC-ului și cred că a venit momentul să evaluăm o, o posibilă revizuire, reforma PAC-ului iar pentru mine, acum este mai important să avem criterii de evaluare decât să dăm uh, să facem propuneri concrete. De pildă, noua politică se bazează pe valori, noua politică se bazează pe dovezi, se bazează din punct de vedere se bazează pe un, o temelie financiară solidă? Este echitabilă și corectă? Noua revizuire, noua politică este transparentă, simplă și cuprinzătoare? Este coerentă, integrată și monitorizată? Este, evalu- este evaluat riscul aferent? Acestea sunt criterii importante. Bineînțeles, aș putea să vă spun mai multe. De pildă, sunt convins că în revizuirea PAC-ului trebuie să ne dăm seama că această politică trebuie să fie orientată către piață, de pildă, fiindcă avem angajamente internaționale cu Organizația Mondială a Comerțului. Deci trebuie să avem politici orientate către piață. Și nu putem să uităm că trebuie să sprijinim, să oferim asistență financiară fermierilor. Da, și sunt unele lucruri la care trebuie să fie mai atenți legiuitori pe viitor. De pildă, relația, despre care am vorbit mai devreme, relația între agricultură și mediul înconjurător. Fiindcă lucrurile nu merg strună acolo. Așa cum a spus deja doamna Gresle, am uh, avut un raport pe care vi-l vom trimite în curând. Iată câteva idei este un subiect complex. Deci nu putem să-l epuizăm uh, acum. Vă mulțumesc. Raportorul uh, Comisiei de Descărcare dorește să ia cuvântul pe scurt, fiindcă trebuie să ne grăbim. Da, Mulțumesc, da, mă provoacă ultimele uh, afirmații ale domnului Figueiredo pentru că vorbește despre faptul că vrem să susținem agricultura durabilă, dar în realitate lucrurile stau uh, foarte diferit. Uh, micile exploatații care trebuie să fie stabilizate, consolidate, sunt tot mai puține și uh, terenurile agricole devin tot mai mult un bun de, de speculă. Uh, nu se poate observa aici o echitate a pieței și de aceea vreau să uh, solicit curții de conturi uh, să se gândească la faptul că 80% din uh, plățile directe merg la 20% dintre exploatații și 50% dintre uh, toți beneficiarii primesc mai puțin de 4.000 de euro, atunci cred că obiectivul PAC nu este, obiectivul adevărat al PAC nu este atins. Mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare cheie în ceea ce privește reforma viitoare a PAC-ului, fiindcă are legătură și cu, uh, și cu echitatea, întrebarea adresată de domnul raportor, echitatea în pac. Iar cifrele acestea sunt grăitoare. Astea sunt cifrele, le cunosc foarte bine. Cred că unele mecanisme, cred, cred că trebuie să se introducă unele mecanisme în PAC pentru a evita și corecta această situație. Dacă nu facem acest lucru, ne vom confrunta pe viitor cu probleme. Iar uh, micii agricultori sunt în pericol. Vă mulțumesc! Ende des Austauschs. Herzlichen Dank. Da, s-a încheiat astfel schimbul de vederi cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru această discuție, vă urăm toate cele bune și trecem la ultima audiere a doamnei Ivanova. Vă mulțumesc. Bine ați venit. Yeah, welcome. Thank you. Sie sehen uns schon leicht ermattet. Mulțumesc. Uh, ultima audiere. Vă văd un pic obosiți, dar imediat terminăm. Bine ați venit și vă dau imediat uh, cuvântul pentru a vă prezenta. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, uh, stimate domnule raportor, stimați eurodeputați. E o mare plăcere și onoare să mă aflu în fața dumneavoastră ca și candidat bulgar pentru renoirea mandatului Uh, ca membru al Curții de Conturi. Продължа с встъпителните си думи да благодаря на българ... Și permiteți-mi la începutul prezentării mele să mulțumesc guvernului bulgar pentru uh, încrederea cu care m-au uh, investit. Uh, accept această nominalizare ca un mesaj uh, pentru a arăta mai multă responsabilitate, responsabilitate în uh, meseria mea și sigur că vreau să profit de ocazie pentru a sublinia două aspecte importante din munca mea ca membru al curții, auditurile pe care le-am uh, condus și eforturile pe care le-am făcut pentru a comunica rezultatele lor mai eficient. Și voi încheia apoi uh, Uh, dându-vă o listă a, personalelor, a obiectivelor mele personale. Sunt membru al Camerei 2 și am uh, condus 8 audituri de performanță. Lista acestora se găsește în uh, rezumatul pe care l-am pus la dispoziția Comisiei. Uh, și mă mulțumește seria de audite, trei rapoarte pe care le-am uh, publicat uh, cu privire la tineret și implementarea garanției pentru tineret. Această activitate cred că a avut un impact real asupra decidenților politici de pe teren, a dus la acțiuni luate de Comisie și de statele membre pentru a îmbunătăți rezultatele acestei politici foarte importante. Pe lângă faptul că am condus aceste audituri de performanță. A fost și uh, membru în Comisia de Audit pentru capitolul 6, uh, pentru 5 audituri consecutive și am putut să joc un rol în uh, um, analizarea rapoartelor noastre anuale și a faptului că acestea trebuie să răspundă mai bine uh, liderilor noștri. Sigur că în Curtea de Conturi, uh, redactarea unui raport este doar jumătate din munca noastră. Cealaltă jumătate este uh, diseminarea rezultatelor noastre. Și de când am ajuns la curte, m-am străduit întotdeauna să cresc potențialul uh, comunicării pentru a maximiza impactul muncii noastre. De exemplu, am inițiat mai multe evenimente la nivel înalt, teme importante și vă reamintesc doar două dintre acestea, conferința cu privire la uh, ocuparea tinerilor, confruntarea provocărilor și găsirea soluțiilor, um, care a avut loc la Parlamentul European la Bruxelles. În mai au fost mai mult de 300 de participanți. Conferința referitoare la instrumentele financiare de la Luxemburg a avut loc anul trecut cu peste 200 de participanți. De asemenea, privind cooperarea cu instituțiile supreme de audit, subliniez relația excelentă pe care o avem cu uh, oficiul de audit bulgar, uh, inclusiv cooperare la audituri individuale. Am organizat mai multe evenimente comune la Sofia uh, pe subiecte importante și pot să vă asigur că uh, astfel de evenimente vor, uh, se vor repeta, mai ales uh, în momentul în care Bulgaria va prelua președinția Consiliului. Cel mai important aspect al comunicării pentru mine este relația cu membrii Comisiei Cont. Și întotdeauna am făcut toate eforturile să, să ascult uh, comentariile, îngrijorările, sugestiile dumneavoastră pentru că astfel uh, primim idei valoroase pentru activitatea noastră viitoare. O manieră foarte uh, fructuoasă de a face astfel de schimburi de vederi este um, însoțirea dumneavoastră în uh, misiuni pe teren. Am făcut acest lucru în Italia, în Ungaria și vă sunt recunoscătoare pentru că m-ați invitat să particip la aceste misiuni. Domnilor și domnilor, nu e ușor în 5 minute să spui ce am muncit în 5 ani de zile și o să încerc uh, în încheiere, foarte pe scurt, să vă spun care ar fi intențiile mele pentru un potențial uh, al doilea mandat. Sigur că um, rămân angajată față de valorile și strategia curții uh, după anul 2020. Dacă decizia noastră privind renoirea mandatului meu este pozitivă, voi dori să continui uh, realizările mele de până acum. În ceea ce privește teme potrivite pentru uh, audit, voi continua să caut cele mai relevante uh, tematici pentru public, încercând de asemenea să îmbunătățim calitatea produselor noastre. Și sunt trei subiecte care mă interesează și la care lucrez momentan. Uh, agenda digitală, bandă largă, integrarea migranților și a resortisanților din țăr- țărtețe și congestia urbană. Um, și munca aceasta este în curs. Sper că voi avea ocazia să vă prezint anul viitor. Unde găsim uh, slăbiciuni, voi continua să le Uh, evidențiez și vă asigur că în continuare voi da și exemple de bune practici în uh, gestionarea fondurilor europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și pentru atenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi vă mulțumim pentru prezentare și dăm cuvântul domnului raportor. Uh, thank you. Uh, I uh, was uh, witnessing, I was privileged to witness your... Um, da, am fost uh, martor la participarea dumneavoastră la delegația noastră de la Budapesta și a fost o dovadă vie a faptului că putem să colaborăm foarte bine, cei din comisia noastră și dumneavoastră de la curte. M-a fascinat întotdeauna uh, țara dumneavoastră um, numită Bulgaria, pentru că trimite femei către, uh, pentru posturile de comisar și la curtea de conturi. Haideți să fac o o predicție. În cazul Estoniei, Curtea de Conturi e un fel de fabrică de unde, unde se produc viitori eh, președinți ai țării. Deci s-ar putea ca eh, dumneavoastră deveniți președinta Bulgariei, dacă deveniți președinta Bulgariei, eh, să ne invitați în vizită pe cei din comisia aceasta. Dar până ajungeți acolo, am câteva întrebări. V-ați gândit Probabil că aveți un apartament la Luxemburg și locuiți acolo. V-ați gândit vreodată să faceți un audit uh, al instituțiilor Uniunii Europene, evaluând sistemul actual în care toate statele membre trebuie să aibă o agenție sau un comisar și așa mai departe. E un sistem bun? E oare cel mai eficient sistem? S-ar putea face economii prin reformarea tratatelor? Nu credeți că Curtea de Conturi ar fi tocmai locul unde o reformă rezonabilă a comportamentului european uh, poate să fie inițiată? Mulțumesc! Thank you very much indeed for your nice work. Da, vă mulțumesc pentru uh, cuvinte și pentru întrebare. Da, după cum știți, avem o, trans- o procedură foarte deschisă, transparentă, de uh, selecție a subiectelor de audit. Uh, trecem prin mai multe etape în fiecare an și încercăm să ascultăm cu mare atenție, eu cel puțin întotdeauna sunt foarte atentă la comentariile și sugestiile dumneavoastră și apoi când trecem prin diverse etape discutăm uh, cu colegii de la curte și colegiul decide care subiecte vor fi incluse în programul anual. Sigur că un audit al instituțiilor, agențiilor, știți foarte bine că facem în fiecare an uh, auditul tuturor noilor agenții și uh, Camera 4 se ocupă de aceste audituri și pot să vă asigur că voi transmite acest mesaj uh, curții colegiului și vom vom discuta în momentul în care discutăm programul nostru anual de muncă pentru a transmite acest uh, mesaj și anume faptul că vă interesează în mod deosebit uh, acest subiect. Domnul Ștehovski e primul pe listă. Děkuji za slovo. <clears throat> Vážená paní členkou Evropského učit... Mulțumesc. Stimată membra a Curții de Conturi Europene, sunteți cunoscută ca un star. De fiecare dată când v-am văzut la Curtea de Conturi, ați fost plină de energie, foarte călduroasă și acum am senzația că vă, vă torturăm, vă inspirăm teamă. Nu, nu vă temeți de noi. Ă, arătați-ne energia dumneavoastră, chiar dacă avem întrebări neplăcute și una dintre întrebările pe care le-ați putea considera puțin neplăcute este următoarea. Ați fost membra a Curții de Conturi vreme de 5 ani și uh, Predecesorul dumneavoastră, atunci l-am întrebat despre slăbiciunile curții de conturi, a spus că a fost doar de un an, uh, e membru doar de un an și nu vede punctele slabe. Dumneavoastră ați fost membră 5 ani, deci poate că puteți să vedeți uh, care sunt punctele slabe ale Curții de Conturi Europene. Ați putea să ne spuneți care sunt acestea și cum încercați să le abordați uh, pentru a îmbunătăți situația care sunt domeniile asupra cărora ar trebui să se focalizeze curtea de, curtea de conturi și nu vă faceți grijă, arătați-ne entuziasmul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Ștefovski. Într-adevăr, uh, uh, sunt puțin emoționată, mă simt ca la un examen, dar cred că e bine să fie emoționat, pentru că iau uh, în serios toate comentariile dumneavoastră și ascult cu atenție ceea ce spuneți. Pentru că asta e esența cooperării noastre. Dacă nu vă ascultăm, dacă credem că știm tot, cred că nu e bine. Și întotdeauna încerc să ascult cu atenție. În ceea ce privește punctele slabe ale curții de conturi. Eu personal cred că întotdeauna putem să ne perfecționăm, indiferent dacă suntem la curte de 5, 6, 7 ani, întotdeauna putem să facem lucrurile mai bine. Acestea fiind spuse, uh, subscriu pe deplin uh, uh, strategiei noastre 2018-2020 care reliefează valorile curții, e clar că putem să ne eficientizăm și mai mult procesele, să ne îmbunătățim mai mult rapoartele anuale, ar trebui să acordăm mai multă atenție aspectelor de performanță. Acestea sunt mesajele principale din strategia noastră și le susțin întru totul. Și sigur că voi mai veni de câteva ori până la sfârșitul anului în comisia dumneavoastră și sunt convinsă că vom avea ocazia în audierile privind descărcarea de gestiune să discutăm mai în detaliu toate aceste chestiuni. Cum anume s-ar putea îmbunătăți raportul anual? Știți că acum tocmai pregătim raportul ne, ne pregătim pentru anii viitori, uh, trebuie să luăm în considerare toate schimbările din noul uh, cadru pentru perioada de programare. Deci sunt convinsă că întotdeauna putem să ne perfecționăm și în ceea ce mă privește voi încerca întotdeauna să fac tot ce pot mai bine. Mulțumesc! Vreau să vă felicit încă o dată uh, pentru nominalizarea dumneavoastră și vreau să spun că mă bucur că țara mea contribuie la echilibrul uh, de gen uh, la Curtea de Conturi. Așa cum ați spus și în prezentarea dumneavoastră, pentru care vreau să vă mulțumesc, ați spus că ați fost decanul Camerei 2 și vreme de 5 ani Ați fost membru participant la rapoarte pentru uh, coeziunea economică, socială și teritorială. Și în acest sens am o întrebare. De la începutul uh, perioadei actuale de programare, am uh, observat uh, că sunt probleme la punerea în aplicare a acestui cadru al politicii de coeziune în statele membre. Chiar dacă întârzierile vor fi compensate până la sfârșitul uh, actualului CFM, care ar putea fi efectele asupra nivelul, uh, nivelului de eroare din punctul dumneavoastră, din experiența dumneavoastră și în întrebare referitoare la ocuparea în rândul tinerilor. Din ce rata de ocupare în rândul tinerilor în Uniunea Europeană la mijlocul lui 2016 era undeva 80.2%. Um, se, tinerii sunt uh, nemulțumiți și de aceea um, știu uh, ce, vreau să știu ce programe susțineți pentru a soluționa această problemă. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte importante. Prima, care se referă la absorpție și rata de eroare, aș împărți-o în două. Rata de eroare, sigur că este o chestiune foarte importantă și în decursul anilor am putut observa o tendință descendentă a ratei de eroare de la 11% în anii 2006 la 4,8% pentru raportul din, pe 2016, însă în continuare deasupra uh, procentului de 2%. E unul dintre domeniile cele mai riscante împreună cu agricultura. Și Uh, cele mai frecvente surse de eroare sunt cam aceleași uh, pe care le putem observa în decursul anilor, uh, costuri ineligibile, beneficiari ineligibili, încălcări ale normelor naționale de ajutor de stat și achiziții publice. Aceștia sunt factorii care au cel mai mare impact asupra ratei de eroare. În ceea ce privește absorbția lentă și care ar fi efectele acesteia, eu aș prefera să așteptăm și să vedem cum anume vor uh, evolua lucrurile, să nu uh, anticipăm uh, uh, care va fi rata erorii în următorii ani. Rămâne de văzut, dar problema absorpției este una foarte importantă, pentru că uh, Uh, ne îngrijorează, așa cum am spus și în raportul anual pe anul trecut și pe anul acesta, am putut observa progrese foarte lente în desemnarea autorităților naționale. Doar 77% dintre autorități au fost uh, desemnate în 2016 Și sigur că acest lucru va duce la întârzieri, la punerea în aplicare. O să profit de ocazie pentru a vă informa că am alocat resurse unui raport special privind absorpția, de care se ocupă un alt coleg de-al meu din camera a doua a curții, nu pot să vă dau o dată exactă, dar în prima jumătate a anului viitor cred că acest raport va fi publicat și acolo vom uh, intra în mult mai multe detalii și vom vorbi despre problemele de absorpție din statele membre. În ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor, sigur, acesta este un subiect uh, drag mie, uh, căruia am dedicat trei rapoarte în, în total, începând cu evaluarea timpurie, uh, felul în care este proiectată garanția pentru tineret, apoi am analizat eforturile Comisiei de a uh, susține statele membre. În proiectarea garanției am identificat uh, trei riscuri majore legate de punerea în aplicare, adecvarea fondurilor. Știm foarte bine, 12,5 milioane de euro sunt disponibili pentru Garanția pentru Tineret și Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor, 6 milioane și conform uh, evaluărilor organizațiilor independente ar fi nevoie de 45-50 de miliarde pe an. Deci, în mod clar, fondurile nu sunt suficiente și, de asemenea, există riscul legat de definiția uh, bunei calități în termen de raportare, monitorizare, uh, Apoi, în al doilea raport am examinat uh, situația mai la ceas și încerc să scurtez. În câteva cuvinte pot să vă spun că da, s-au făcut progrese, am putut uh, constata progrese bune în cele șapte state membre pe care le-am vizitat, dar rămân multe de făcut și mesajul principal este că mă bucur să văd că în ambele rapoarte și de la Comisia de Ocupare și de la Comisia Cont uh, este faptul că ar trebui să gestionăm așteptările cu mare atenție, să promitem doar ce putem să facem, să nu dezamăgim tinerii, pentru că dacă îi dezamăgim, mă tem că acest lucru nu va fi bun, uh, un lucru bun pentru Europa. Mulțumesc! Mai sunt șase colegi pe lista vorbitorilor, deci uh, trebuie să ne limităm la un minut pentru întrebare și două minute la răspunsuri. Astfel vom reuși să ne încadrăm în timp. Domnul Von. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să adresez o întrebare privind uh, inițiativa privind uh, ocuparea în rândul tinerilor și garanția pentru tineri, fiindcă am lucrat în, îndeaproape privind aceste subiecte. Am o întrebare mai generală. S-a, vorbat, uh, s-a vorbit despre tendința de scădere a ratei erorii, fapt uh, Um, binevenit, dar uh, și um, raportul anual de anul acesta a fost mult mai pozitiv. Vreau să vă întreb de ce credeți că este așa? Credeți că s-a schimbat uh, abordarea sau uh, atitudinea Curții de Conturi și dacă da, ce ne puteți spune despre aceasta? Foarte pe scurt, tendința este în scădere, într-adevăr, dar vreau să vă spun uh, Uh, că este totuși peste 2%. Deci nu este ideală chiar dacă uh, chiar dacă este în scădere, 4,8% este peste 2%. Și de ce este pozitiv? Pentru că avem uh, avize calificate și s-a spus acest lucru de către președintele nostru și de membrii a raportului anual. Anul acesta uh, am analizat uh, plățile agricole care uh, sunt sub uh, pragul de materialitate de 2% și cealaltă jumătate sunt peste 2%. Dar vă pot spune mai multe despre coeziune. De la coeziune am asistat la o reducere în ceea ce privește achizițiile publice. Camera noastră a făcut niște rapoarte privind uh, asistența, ajutorul de stat și achizițiile publice și aici am asistat la îmbunătățiri. În ceea ce privește controlele autorităților naționale, s-a îmbunătățit activitatea comisiei, deci toat, toate, acest, toate astea luate împreună explică de ce uh, pentru prima dată am ajuns la concluzia că putem uh, emite un aviz calificat. Doamna Glabaiova. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Ivanova. Uh, nu uh, vă, nu vă îngrijorați în, în ceea ce privește spusele colegului meu, pentru că sunt atât de mulți colegi din Bulgaria și noi din Republica Cehă suntem mai puțini, numai doi, dar venim cu aceeași înflăcărare. Acestea fiind spuse, apreciem devotamentul dumneavoastră față de garanția pentru tineri și, în al doilea rând, comunicarea și sporirea impactului privind activi- impactul activității curții sunt iarăși niște lucruri pe care le-ați făcut dumneavoastră foarte bine și uh, sunt de pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește accentul pe performanță. Am o întrebare în ceea ce privește indicatorii de performanță. De curând, uh, în ceea ce privește monitorizarea performanței, avem uh, indici de uh, producție, și, dar uh, care nu se referă la plus valoarea pe viitor și, pe de altă parte, ni se... Și aș putea, aș putea să ne spuneți mai mult privind acești indicatori de mm, rezultate de mai degrabă și uh, să ne spuneți care, este, care ar fi un echilibru bun în ceea ce privește indicatorii de performanță. Mulțumesc foarte mult. Aceasta, această întrebare este foarte importantă și uh, mai ales în contextul dezbaterii privind simplificarea, trebuie să se discute despre rolul indicatorilor de performanță, fiindcă toată lumea vorbește despre performanță, acum uh, este un termen la modă, dar trebuie să fim foarte atenți să nu exagerăm, fiindcă avem un raport special foarte bun uh, care a fost deja publicat, îl aveți deja privind acordurile de parteneriat și acolo comentăm uh, în detaliu situația acordurilor de parteneriat și rolul uh, indicatorilor de performanță în, modul, în ceea ce privește modul în care au fost introduși și uh, modul în care statele membre au încercat să promoveze cultura de performanță prin introducerea atâtor indicatori de performanță. Acum avem mii de indicatori la nivel de program, la nivel regional. Am ajuns într-un punct în care lucrurile uh, devin uh, neclare ce măsurăm, cum putem uh, aduce la un loc cu toate aceste informații și cum le putem analiza până la urmă. Există o armonizare a acestor indicatori, iar noi recomandăm în acest raport că uh, recomandăm să existe mai multă prudență și mai multă grijă în ceea ce privește indicatorii care se folosesc. Poate uneori să nu mai folosim niște indicatori care nu, sunt, care nu e nevoie, să se facă, să se, să se răspândească mai multe bune practici și uh, comisia să să-și facă controlele mai din timp pentru a nu îngreuna procedura. Da, indicatorii trebuie folosiți, dar nu cu orice preț, indicatorii buni care măsoară uh, ce trebuie. Mulțumesc. Domnul Salafranca. Grazie, señora presidenta. grazie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Ivanova, pentru prezentare. Am ascultat cu mare atenție intervenția dumneavoastră, v-am urmat uh, cu atenție traiectoria în Parlament și numărul de rapoarte și am o întrebare foarte concretă referitoare la viitor. Suntem acum uh, în mijlocul unei mari discuții privind viitorul Uniunii Europene și evident că această discuție va atinge și instituții, printre care și Curtea de Conturi. Și aș vrea, în prezentarea dumneavoastră, am vrea să ne spuneți care credeți că este poziția Curții de Conturi în următorii șase de ani. 6 ani, pe baza experienței pe care ați dobândit-o până acum. Știu că e dificil să răspundeți în două minute, dar mi-ar plăcea dacă s-ar putea să ne dați câteva uh, mici uh, impresii cu privire la cum credeți că ar trebui, se va desf- se va poziționa Curtea de Conturi în noul cadru european, nu doar în noul cadru financiar multianual, ci în cadrul european. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare, domnule Sala Franca. În discursul inițial uh, aveam uh, această idee, dar a trebuit să reduc uh, niște idei din discurs pentru a mă încadra în cele 5 minute. Această chestiune este complicată și uh, de asta n-am făcut decât să vă informez despre interesele mele personale și planele, planurile mele, mă scuzați, din cameră, fiindcă um, sunt de acord cu strategia curții, cu misiunea și valorile sale care pe care le veți găsi pe site și aceste chestiuni importante despre care a vorbit și domnul Zdehovski în întrebarea sa, cred că uh, au fost deja acoperite și nu vreau să mă repete, dar dacă doriți, o pot face. Cred că este important să se simplifice procesele interne pentru a îmbunătăți, ehm, a să îmbunătățim calitatea anualelor, rapoartelor anuale și să îmbunătățim calitatea și, eh, așa cum a spus doamna Clavaiova, într-adevăr trebuie să ne concentrăm mai mult pe performanță, dar acest lucru nu înseamnă mai multe rapoarte de performanță, ci înseamnă mai, uh, o mai bună raportare a performanței pentru a face recomandări, pentru a face recomandări utile care să fie lesne de înțeles și care să poată fi urmate și să aibă până la urmă un impact real. Mulțumesc. Doamna Aia Sen. Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, doamna Ivanova. Am două comentarii. În primul rând, Nu știu dacă veți mai fi responsabilă de partea care ține de coeziune în raportul anual și aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la eficiența name and shame și dacă ne puteți spune, pe scurt, care credeți dumneavoastră că este motivul de bază al nivelului redus de absorție al fondurilor europene în această perioadă. Și în ceea ce privește agenda digitală, credeți că ar putea să apară și un conflict de interes, având în vedere că în comisie, ca interlocutor, aveți, o aveți pe doamna Gabriel, care este membră a partidului și a grupului din care veniți? Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala V-am ascultat cu mare atenție și vă iau în serios comentariile. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește coeziunea, eficiența sistemului naming and shaming, eh, am discutat de ani de zile de acest lucru. Mi-amintesc de când eram eu membră a comisiei, să discuta acest lucru și încă se mai discută. Eu aș pune altfel lucrurile și anume, ar trebui să oferim mai multe informații geografice sau nu? Mm, informațiile sporite, obiective sunt binevenite și mai ales dacă se oferă în mod transparent. Și pentru anul viitor și acum pășesc deja în următoarea discuție privind noile descărcări, dar pentru an, la, an, la anul probabil nu vreau să vă promit nimic, dar s-ar putea să reușim să oferim mai multe informații geografice privind statele membre prestația statelor membre și legalitatea și, eh, regl- și caracterul reglementar, dat fiind schimbările care au loc eh, în general eh, în ceea ce privește sistemul de control al Comisiei. De începând cu această perioadă vom avea pachetul de asigurări anuale, verificarea anuală, închiderea anuală a conturilor. Comisia va închide conturile numai, da, numai dacă rata reziduară a erorii este de sub 2%. Vom avea un procent de retenție a, a fiecarei fiecare plăți interimare de 10% și vom ține cont de noile corecții financiare. În toate, dar fiind toate acestea, sperăm să putem uh, testa, să vedem cum vor funcționa lucrurile și dacă funcționează, ar trebui să putem să oferim aceste informații și probabil acesta va fi unul dintre marile avantaje a acestei abordări pilot, să zicem acum, și anume că vom oferi mai multe informații geograf geografice. Bineînțeles, să oferim ge informații geografice și în rapoartele speciale, dar acolo nu putem acoperi toate cele 28 de state membre din motive evidente. Încercăm să alegem 5-6 state membre în în fiecare raport special pentru garanția pentru tineret am mers și mai departe, cred că a avut 7 state membre deci, pe cât se poate, vă asigur că vom face acest lucru. În ceea ce privește agenda digitală, nu m-am gândit la un conflict de interese, fiindcă eu am început auditul cu mult timp în urmă, când uh, nu aveam un comisar uh, și nu știam, nici aveam nici mai vacă idee cine va fi comisar, deci auditul, cum spuneam, a început uh, acum mult timp, deci cu multe luni înainte de a ști cine va fi comisar. Acum pregătim primul proiect de raport și deocamdată atât vă pot spune. Auditorii își desfășoară activitatea în mod uh, pe deplin transparent. Uh, curtea uh, hotărăște cine se ocupă de raport iar uh, mi s-a acordat încrederea de către colegii din cameră și de la curte și probabil că există și alte exemple unde au existat uh, astfel de coincidențe, însă um, deocamdată nu, nu mi s-a dus la cunoștință un astfel de caz care să fi creat probleme, dar vă mulțumesc că ați ridicat această problemă. Da, și eu sunt pe lista vorbitorilor. Am o întrebare pentru toți uh, candidații care este situația dacă aveți o locuință la Luxemburg sau stați la hotel, cât de deft sunteți acolo și apoi uh, întrebarea menționată și de doamna Aia la uh, rapoartelor uh, specifice pentru fiecare țară pe care le-am cerut de mai multe ori în plen. Nu vrem să arătăm cu degetul atât de mult, ci vrem să vedem uh, uh, o combinație a informațiilor uh, din diversele uh, locuri descentralizate care să fie structurate într-un singur uh, document astfel încât să se poată face verificări ale proiectelor europene. Uh, de exemplu, pentru noi ar fi un mare, mare ajutor. Am văzut uh, în Ungaria acest lucru și dumneavoastră ați fost uh, prezentă. Cred că am fi avut o imagine de ansamblu mult mai clară asupra problemelor țării dacă am fi avut un astfel de document, mai ales în domeniul achizițiilor publice, uh, pâinea zilnică a curții. Deci, uh, dacă ați putea să luați poziție, ne putem baza și pe dumneavoastră pentru a face reclamă pentru această abordare în interiorul curții. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. No... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, nu am apartament la Luxemburg. Locuiesc în Germania la frontiera cu Luxemburgul și mă duc la serviciu zilnic, băiatul meu merge la școala europeană, uh, care e aproape de curtea de conturi, deci sunt tot timpul acolo. Asta pentru prima întrebare. La a doua întrebare, privind rapoartele pe țară, uh, cunosc foarte bine solicitarea dumneavoastră pe care am transmis-o deja colegiului în dezbaterea plenară și încă o dată vă spun că mă bucur că am putut să fiu alte dumneavoastră în acea delegație, fiindcă a fost extrem de util pentru noi. Am vizitat uh, IAN unde aveam niște probleme anume și în ceea ce privește rapoartele speciale a fost foarte important să vedem care este urmarea recomandărilor noastre și m-am bucurat că pot uh, Uh, să, să pot comunica cu omologul meu pe acest raport și um, m-am bucurat și aș, aș vrea să mai merg și pe viitor în delegație în misiunile de constatare cu dumneavoastră, fiindcă ne va ajuta acest lucru foarte mult. Acum, în ceea ce privește această sarcină specială pentru Ungaria, nu știu, fiindcă această decizie trebuie să fie luată de curte, însă vă promit că o să uh, păstrez legătura cu dumneavoastră pentru a vă informa despre hotărârile curții, ce și cum, când și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru discuții ulterioare. Vă mulțumesc! Letzte Wortmeldung, Kollegin Novakov, bitte. Și chiar ultimul, domnul Novakov, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ivanova, I, um, always believe... Doamna Ivanova, am uh, considerat întotdeauna când cineva candidează la al doilea mandat uh, nu are nevoie de foarte multe explicații și de o campanie, fiindcă activitatea sa a trebuit să vorbească de la sine. Astfel, acestea fiind spuse, care sunt rapoartele și inițiativele pe care le considerați cele mai uh, valoroase care unde, unde contribuția a fost uh, ce mare și în al doilea rând uh, ce, ce vreți să faceți pentru a promova activitățile curții în statele membre, dat fiind că rolul curții nu este bineînțeles uh, în multe state membre, cetățenii nu știu exact ce face Curtea de Conturi pentru Uniunea Europeană și cum li se apără interesele. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Novaku, for, for your questions. Uh... Well, which is uh, sort of the biggest achievement. Mulțumesc, uh, cred că uh, una dintre marile realizări, realizări uh, ale mele a fost tocmai faptul că m-am concentrat foarte mult asupra uh, garanției pentru tineret și a ocupării tinerilor. Uh, revenind la garanția pentru tineret, vreau să uh, subliniez impactul pe care l-a avut acest raport, care a fost unul uh, uh, pe care l-aș reliefa în două exemple. În primul rând, definiția ofertei de bună calitate. Prima dată, când s-a publicat raportul, încă nu se spuneau, nu se făceau prea multe pentru a defini care, cum ar trebui să arate oferta de bună calitate. Când am publicat raportul, scurt timp după ce Comisia a emis uh, niște linii directoare mai detaliate către statele membre cu comentarii și sugestii mai detaliate, sigur, fără să uh, prescrie în mod legislativ uh, cum ar trebui să, care ar trebui să fie oferta de bună calitate, dar descriind uh, atribute, trăsături ale acestei uh, oferte, astfel încât tinerii să nu primească oferte pe care le acceptă două săptămâni după care să fie lăsați uh, pe stradă. Cea de-a doua chestiune importantă, um, o reușită a proiectului. La momentul respectiv nu se uh, nu exista intenția raportării în Parlamentul European. Am spus acest lucru în uh, raportul nostru și în răspunsurile sale Comisia și-a luat angajamentul formal de a uh, raporta în fața Parlamentului European cu privire la informațiile pe care Uh, le discutau în uh, cadrul uh, comitetului care se ocupă de acest proiect. Deci cred că a fost un impact real. Apoi, rolul curții în statele membre. Aici cred că am dat mai multe exemple ale modului în care colaborăm cu statele membre, cu statul membru pe care cunosc cel mai bine, sigur, Bulgaria. V-am dat câteva exemple și și aici vreau să spun că nu mă limitez doar la statul membru pe care îl știu cel mai bine, ci și la alte state membre unde sunt invitată. Încerc întotdeauna să promovez produsele curții. De exemplu, o inițiativă viitoare va avea loc în Lituania cu colegul din Lituania. Colaborăm pentru, la un eveniment de promovare a instrumentelor financiare a Uniunii Europene la începutul anului viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, și noi vă mulțumim. Cu aceasta încheiem audierea și încheiem partea publică a reuniunii și rog pe toți cei care nu sunt eurodeputați uh, și nu sunt uh, consilieri uh, să părăsească țara pentru că, să părăsească sala pentru că peste două minute o să începem votul. Vreau să profit de ocazie să mulțumesc încă o dată tuturor eurodeputaților, dar mai ales tuturor asistenților și consilierilor de la toate grupurile politice, pentru că ne ajută foarte mult să ne facem activitatea și secretariatului, mai ales pentru munca excelentă. Mulțumesc!